Good afternoon, ladies and gentlemen. I open this meeting. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Declar deschisă ședința Comisiei noastre pentru control bugetar. Vedeți aici că avem o față nouă. Și asta este pentru că nimeni din biroul comisiei noastre n-a fost disponibil să prezideze această reuniune, așa că mi s-a cerut mie. Și ca întotdeauna singura distinție este că eu sunt cel mai senior din acest grup. Asta e. Ați uh, primit cu toții ordinea de zi. Aveți comentarii cu privire la ordinea de zi? Dacă nu, atunci o să considerăm că ordinea de zi este adoptată. Mergem la punctul 2, comunicările președintelui. Vă informez că avem un nou administrator, domnul Roace Sveci. Mă tem că nu i-am pronunțat bine numele, zice președintele, dar este bun venit în comisia noastră. Iată, este chiar acolo în capăt. Și, desigur, mai avem uh, aici uh, și uh, un reprezentant al Croației care să îi apere onoarea. Bulgară, cehă, daneză, germană, grecă, engleză, spaniolă, finlandeză, lituaniană, olandeză, polonă, română și suedeză sunt limbile noastre astăzi. Dacă este cineva care consideră că nu se poate exprima, văd că nu, atunci acceptăm regimul lingvistic și vă avertizez că orice spuneți sau orice ziceți poate fi văzut pe internet. Numărul 3, pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al reuniunilor din 4-5 noiembrie 2013, 7 noiembrie, 14 noiembrie și 25-26 noiembrie. Aveți comentarii cu privire la procesele verbale? Văd că nu. În acest caz le considerăm adoptate. Punctul 4 pe ordinea noastră de zi este descărcarea de gestiune pe 2012, bugetul. Și avem aici alături de noi comisarul pentru dezvoltare regională, domnul comisar Han, și avem, bineînțeles, și pe cineva de la Curtea de Conturi, ambii sunt uh, bineveniți, și uh, ca să deschidem dezbaterea, o să-i dau mai întâi cuvântul domnului Piper, care este raportor general. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar Han, dragi colegi, este o ședință importantă, chiar hotărătoare în această procedură de descărcare și trebuie să Mulțumim în primul rând pentru faptul că această comunicare pe care eu uh, am trimis-o și domnului Barroso, noi cu toții ne-am dorit ca această, această comunicare să apară. Uh, eu o cunosc de câteva ore. Am văzut măsurile pe care și le închipuie Comisia pentru următoarea perioadă, deci Mulțumim pentru această comunicare în sfârșit. Uh, bine că avem ceva despre ce să vorbim. Mulțumesc și pentru întrebările la care am primit răspunsul la timp. Majoritatea întrebărilor au primit un răspuns uh, satisfăcător. <laughs> Am fost surprinși să primim o anexă sau alta în limba greacă. Urmează să mai învățăm și aceasta dar sunt sigur că le vom primi. Uh, trei, patru lucruri sunt cele pe care, unde nu am fost într totul mulțumiți la răspunsuri, dar coordonatorii se vor înțelege și pe marginea acestora. Nu știu dacă Curtea de Conturi dorește să spună ceva în acest moment despre comunicare. Da. Ar fi, uh, ar fi bine să știm și acest lucru. Și aș reveni la problema principală și anume ce ne deranjează la desfășurarea acestor uh, fonduri structurale. E clar că a greși este omenește, dar dacă greșelile se repetă, e clar că e necesar să vedem ce cauze au aceste erori, dacă sunt persoane, să le numim un nume. Dacă, de exemplu, în traficul rutier, dacă tot greșesc în trafic și încalc regulile, la un moment dat îmi pierd carnetul. Iată că și în cazul nostru constatăm de fiecare dată aceleași probleme, atribuirea de contracte se diferențiază, sigur, de la o țară la alta, dar problemele se regăsesc la câteva state membre care sunt cei care pricinuiesc în mod principal aceste probleme. Mi se pare nesatisfăcător când răspunsul este da, dar în perioada următoare va fi tot, totul va fi minunat, va fi mai bine. Acest răspuns vine ca un fir roșu în întregul uh, document pentru perioada următoare. Noi am dori însă să vedem progrese reale, să schimbăm cu adevărat ceva, pentru că urmează și alegerile europene anul viitor, iar cetățenii așteaptă din partea Parlamentului să aibă și o poziție critică, să nu protejeze pe nimeni, ci este sarcina noastră politică să fim transparenți, să ne îngrijim să existe transparență și, după cum spuneam, sunt mulțumit de etapele care au fost parcurse până acum, chiar dacă pe conținut vom mai avea multe întrebări. Și haideți să începem cu uh, miezul problemei. Dezvoltare rurală, politica agrară, da, nu e punctul foarte astăzi, în discuția de astăzi, dar acolo au rămas multe întrebări deschise. Nici în uh, răspunsurile primite nu ne-am mulțumit. Iar apoi domeniul fonduri structurale, nu am prea înțeles încă ce e această uh, abordare bazată pe risc. De când anume, de când începe intervenția comisiei? Eu am senzația că uh, Comisia își lasă această marjă să decidă când intervine și iar noi din exterior nu înțelegem în ce țări, cu ce probe, de la ce valori încolo se va interveni. Și, domnule comisar Han, aceasta fusese dorința noastră comună în scrisoarea către domnul Barroso. Am dori să înțelegem un automatism, să vedem un, o regulă clară și să nu ne așteptăm, să nu așteptăm uh, această marjă decizională a Comisiei. Și noi ne dorim abordare pe risc, dar vrem să știm care sunt limitele, care sunt plafoanele de la care se introduce mecanismul. Și un al doilea rând, de asemenea foarte important, la care v-ați referit însă și dumneavoastră, cum uh, tratăm acele state membre care greșesc din nou și din nou și din nou fiecare an. Salutăm această decizie, această comunicare dată în februarie de comisie și așteptăm ca în februarie să vedem ceva concret pentru acești făptași recidiviști, ca să le spunem așa. Acesta trebuie să fie următorul pas pe care îl așteptăm din partea comisarului pentru probleme regionale și a echipei sale. Mai am câteva întrebări punctuale, dar uh, nu voi insista cu ele acum. Mă opresc aici deocamdată aceste declarații generale și mulțumesc încă o dată curții o bază foarte valoroasă, cea pe care am putut lucra și care ne-a dat explicația motivul pentru această scrisoare critică pe care am adresat-o direct domnului Barroso. Nu suntem într totul uh, de acord pe toate punctele statistice, dar pe ansamblu ceea ce ne-a dat curtea e foarte bine. Sigur că urmează să mai tot cerem rapoarte din partea țărilor și vom tot aștepta până le vom primi, dar nu ne vom lăsa. Voi trăi eu și clipa aceasta să primim rapoartele statelor membre pe fonduri structurale. În rest, ceea ce ne-a oferit curtea este foarte bine. Cam atât din partea noastră deocamdată. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum o să dau cuvântul reprezentantului Curții de Conturi, domnul Grețen. Vă rog. Deci mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să mulțumesc membrilor acestei comisii și Parlamentului în general pentru încrederea acordată săptămâna trecută atunci când mi-a fost prelungit mandatul. Nu pot decât să promit că voi lucra împreună cu Parlamentul. Sunt conștient că Parlamentul este clientul nostru și că noi, prin intermediul Parlamentului, lucrăm pentru cetățeanul european. Deci mulțumesc încă o dată pentru această încredere de care ați dat dovadă. În al doilea rând, îmi cer scuze la domnul raportor Piper. M-am grăbit prea mult când am spus că curtea ar putea veni astăzi cu o poziție față de comunicarea comisiei. Am primit comunicarea abia acum oficial nici nu am primit-o de fapt încă și de aceea va trebui să mai aveți un pic răbdare până când colegiul curții va putea da un uh, aviz. Trebuie să cer uh, părerea celor 27 de colegi, nu pot face acum. And to you today's results reported in chapter 5 of the court's annual report for 2012. Avem totuși câteva rezultate la capitolul 5, unde vedem rezultatele combinate pentru politica regională, energie, transport și buget. La capitolul 5 se acoperă plăți combinate în total de vreo 40 și ceva de miliarde de euro, adică 96% din totalul sumelor. Curtea de Conturi a verificat modul în care regulile aplicabile și normele au fost respectate și Curtea a conchis că rata de eroare pentru acest domeniu este între 3,7 și 9,9% cu 6,8% medie, rata cea mai probabilă. Din nou, această rată este peste pragul material de 2%, totuși este mult mai scăzută decât rata de eroare pentru 2000-2006. Pe lângă această rată de eroare estimată, Curtea a mai uh, calculat un alt indicator important care se referă la execuția bugetului adică frecvența erorilor. Acest indicator arată care este proporția de tranzacții examinate, revizuite, afectate de orice tip de eroare, mai gravă sau mai puțin gravă. În aceleași domenii de politică, 88 din 100 și ceva de tranzacții au fost um, afectate de eroare, adică 49% din toate tranzacțiile din 2012. Aproape un pic mai mult de jumătate din tranzacții au fost uh, cercetate și s-a găsit că statele membre au oferit suficiente informații pentru a corecta sau detecta cel puțin câteva dintre probleme înainte de a certifica aceste cheltuieli pentru comisie. Majoritatea eroilor provin din nerespectarea regulilor de licitații publice adică probleme în ce privește criteriile de eligibilitate și respectarea regulilor privind ajutoarele de stat. Înainte de a continua, vreau să subliniez că eroare nu înseamnă neapărat că există fraudă. M-aș referi mai întâi la erorile ce țin de achizițiile publice. Ca și în anii anteriori, Curtea a constatat că nerespectarea legislației europene și naționale în materie de achiziții publice este cea mai mare sursă de neregularități. Trebuie însă subliniat încă o dată că eroare nu înseamnă neapărat că proiectul cu finanțare UE n-a fost um, executat conform planului. De asemenea, vă atrag atenția asupra faptului că Datorită importanței pe care o au licitațiile publice, Curtea intenționează să facă un audit și pe această temă. În al doilea rând, în ce privește erorile legate de eligibilitate, noi am constatat că aceste reguli nu au fost strict respectate. Majoritatea regulilor au fost fixate de statele membre însele, astfel că regulile de eligibilitate diferă pentru cheltuielile declarate. În al treilea rând, am mai găsit uh, erori ce se referă la nerespectarea regulilor privind ajutoarele de stat. Ideea este ca acestea să nu distorsioneze concurența pe piața internă. Și tratatul spune că ajutorul de stat nu este legal decât dacă este în mod specific permis. S-a făcut această exceptare pentru decizii cu dedicație expresă ale Comisiei sau pentru sume foarte mici. În capitolul 5 avem astfel de exemple. În cazul unui proiect care se referă la uh, facilități portuare, ajutorul pe care l-am analizat a fost considerat ajutor de stat, dar n-a fost notificat Comisiei. Compatibilitatea cu piața internă, prin urmare, n-a fost examinată. Doamnelor și domnilor, mai vreau să mă refer la modul în care Curtea de Conturi a ținut seamă de corecțiile financiare pe 2012. Înainte de a continua, vreau să subliniez că noi suntem obligați în raportul nostru anual să spunem dacă aceste tranzacții sunt legale și regulate suntem uh, obligați să apărăm interesele financiare ale Uniunii Europene. Așa că noi am abordat acest uh, subiect din uh, puncte de vedere diferite. Corecțiile financiare care au fost inițiate de comisie sau de autorități din statele membre au dus la corecții specifice pe proiecte, la rambursări de cheltuieli. Acestea au redus rata de eroare pe 2012, rata estimată. Pe de altă parte, corecțiile financiare pe cotă forfetară care nu scot și nu corectează neregularitățile în ce privește cheltuielile făcute nu au niciun impact asupra ratei estimate de Curtea de Conturi. Adică atunci când găsim o eroare, însă corecția financiară a fost deja aplicată la nivel de proiect, eroarea respectivă nu va fi luată în calcul pentru rata de eroare. Asta este valabil pentru tranzacțiile pe 2012, așa cum apare la 1.3 și la alinatul 1.33 din capitolul 1 din raportul nostru anual. În fine, în ce privește eficacitatea sistemelor, am procedat ca în anii anteriori și ne-am concentrat pe rolul jucat de autoritățile din statele membre și de rolul de supraveghere al Comisiei. Responsabilitatea verificării cheltuielilor regionale aparține atât Comisiei cât și statelor membre, partajată. În ce privește autoritățile de audit, am văzut că s-au făcut um, audituri pentru toate statele membre și s-a s-a constatat că unele au fost uh, doar parțial eficiente în activitatea lor și asta se reflectă în rapoartele de audit. Apoi, Curtea a mai găsit deficiențe în activitatea de supraveghere a Comisiei, supravegherea autorităților naționale. Deficiențele se datorează în principiu faptului că Comisia n-a putut avea suficient acces la informații pentru a-și desfășura activitatea. Aceste lucruri apar în raportul nostru, în uh, secțiunea în care vorbim despre modul în care interacționează Autoritatea Națională și Comisia. Domnule președinte, domnule raportor, domnule și domnule, mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Încă un membru al curții este prezent aici și având în vedere că s-a vorbit despre achizițiile publice, doriți să adăugați ceva? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mă ocup de capitolul 5 din 2013. Așa că nu am nimic de adăugat acum. Dar, având în vedere că colegul meu Am vorbit despre planul de audit pentru achizițiile publice. Așa cum uh, v-am informat pe 5 noiembrie, avem de gând să um, facem un audit de performanță în legătură cu, din, cu achizițiile publice în martie sau aprilie. Și sperăm că vom avea un schimb de opinii cu comisia dumneavoastră uh, pentru a înțelege care sunt preocupările dumneavoastră specifice. Am avut deja un astfel de schimb de opinie cu comisia, deci începem acest uh, audit de um, performanță. Vom uh, organiza la curte un seminar pe 29 ianuarie în legătură cu acest aspect, cu participarea uh, unor, membri, unor persoane de la comisie și eh, cu participarea unor experți în achiziții publice. Și deci sperăm că schimbul de opinii de la acest seminar ne va ajuta să facem ca abordarea noastră în achizițiile publice să fie mai țintită. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul comisar Han, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, stimate doamne și stimați domni. În primul rând doresc să-i mulțumesc domnului Greten pentru prezentarea corectă a capitolului dezvoltare regională. Pentru al patrulea an la rând, cota de erori este mai mică de jumătate față de perioada 2006-2008. Aceasta și pentru că, după cum spunea domnul raportor, în ultimii ani nu s-a prea progresat aici, spunea domnul raportor, dar eu sunt totuși de părere că, iată, se vede o diferență foarte clară între diferitele perioade, perioade cel puțin cifrele spun asta. Insist asupra acestui aspect și pentru că pentru 2012 Curtea a constatat o creștere a ratei noastre de erori. Presupun că atunci când am început să transpunem programele, uh, cota va rămâne la acest nivel. Eu niciodată nu am arătat, nu am fost de altă părere, e, se regăsește în logica politicii noastre multianuale și în faptul că unele programe sunt atât de complexe. Și nu în ultimul rând, are de-a face și cu regulamentele nu ne putem ignora regulamentele și uh, regulile de lucru și atunci uh, învățăm lecțiile, ținem cont de recomandările dumneavoastră și în următoarea perioadă financiară multe dintre cerințele dumneavoastră sunt transpuse și apoi își vor arăta efectele lor, credem noi. Uitându-ne la aceste valori, ni se confirmă tendința pozitivă. Perioada actuală de promovare are rezultate mult mai bune. Domnul președinte Caldera a spus-o aici în uh, întâlnirea din 5 noiembrie. E un, avem în primul rând un cadru juridic mai bun care duce la o funcționare mai bună a sistemelor noastre în general. Cel puțin la fel de important ca și acest cadru juridic este și aplicarea sa consecventă și transpunerea. Comisia are astăzi un rol activ de control mult mai mult decât în trecut și aceasta asupra sistemelor de administrație și control din statele membre și pot da câteva exemple. În primul rând, acum întrerupem sistematic plățile sau le anulăm imediat ce apar probleme. Și pot eh, exemplifica pe baza unor cifre. În 2012 și 2013, am întrerupt plăți către 184 de programe de coeziune și am trimis 175 de scrisori de amenințare și am început procedurile de blocare a plăților pentru multe alte astfel de programe. Din 2012 încoace am stabilit oprirea plăților pentru 13 uh, programe din Spania, Italia, Estonia și Germania. Apoi, pentru alte 24 de programe, au început procedurile pentru oprirea oficială a plăților și statele membre lucrează intensiv pentru eliminarea acestor erori. Și de aceea, pentru 2013, pentru peste jumătate din aceste programe am reînceput plățile. Am constatat în fiecare caz în parte că autoritățile au transpus măsurile de corectare, iar întreruperile sunt un uh, important instrument de corectură în perioada actuală. Din 2014 încolo facem un pas în plus cu corecturi nete. Voi intra în detalii ceva mai târziu. Nu ne asigurăm doar că eliminăm sursele erorilor pentru viitor, ci întoarcem și în trecut și cerem corecturi. În uh, perioada actuală, până la sfârșitul lui septembrie 2013, numai după verificările comisiei am făcut corecturi de aproape un miliard de euro. Statele membre au de 1,3 miliarde de euro. Deci, iată cum uh, protejăm bugetul UE fără a verifica proiect cu proiect separat. În actuala perioadă, cât și în viitoarea, Comisia se concentrează pe funcționarea corectă a acestor sisteme. Corecturile de tip paușal vor fi un mecanism important și pe viitor și vor fi și mai eficiente pe viitor. În acest sens aș mai menționa, cum colegul meu Șemeta a și spus-o, este totuși păcat că, iată, curtea nu a ținut cont de aceste corecturi în raportul său. Toate corecturile pe care le facem se fac pe baza regulilor noastre. Articolul 99, aliniat 2, se spune foarte clar acest instrument al corecturilor paușale, iar noua, noua decizie cadru Articolul 145, alineatul 1, se referă la același punct. Aceste corecturi <clears throat> acoperă riscul de erori într-un program și pur și simplu protejează atât bugetul UE cât și contribuabilul european și vă spun deschis că permit și transpunerea concretă a programelor. Eu sunt convins de faptul că curtea ar fi trebuit să aibă în vedere acest mecanism iar după calculul nostru, rata erorilor în domeniul politicii, uh, politicii regionale ar trebui să fie cu 0,8% mai mică decât a calculat-o curtea, deci la 6% și deci aceeași valoare ca și în 2011. Sunt de acord cu reprezentanți importanți ai uh, curții. La prezentarea situația anuală în acest an, s-a spus că eforturile Comisiei de a proteja bugetul trebuie văzute pozitiv și prin aceste corecturi paușale și că Comisia ar trebui susținută să continue această cale, ceea ce ați uh, stabilit și dumneavoastră, doamnelor și domnilor uh, europarlamentari, prin regulamentele pentru următoarea perioadă financiară. Și în acest sens, M-aș referi și la partenerii importanți din statele membre, autoritățile de control regionale și locale. E important să funcționeze corespunzător pentru că sunt parteneri de încredere și ne bazăm pe aceste autorități. Încă din 2009 verificăm sistematic aceste aspecte și controlăm metodele de lucru ale acestor autorități și rezultatele verificărilor lor. În ultimii ani am făcut aproximativ 200 de verificări la fața locului și am verificat activitatea a peste 47 de autorități de control a fondurilor. Și uh, am verificat astfel un total de 96% din fonduri, ceea ce ne-a arătat că ne putem baza pe aceste autorități, cunoaștem puținele excepții și lucrăm la îmbunătățirea capacității acestora. După părerea mea și a colegilor mei, două elemente sunt foarte importante. Personal suficient la fața locului și o independență operațională. Rapoartele anuale ale acestor autorități reprezintă o, un element important al declarației noastre de încredere. În 2012, ne-am putut baza pe 98% din rapoarte. Două treimi din întreruperile din 2013 se bazează pe activitatea acestor autorități de verificare. Sistemul funcționează, curtea uh, de audit a verificat și ea aceste uh, autorități și ajunge la concluzii asemănătoare cu ale noastre pentru autoritățile pe care le-a verificat. Noi ne-am mai referit și la activitatea parcursul anilor a fiecarei autorități în parte. Să mă tem și mă îngrijorează faptul că majoritatea greșelilor găsite de curte ar fi trebuit descoperite de autoritățile administrative din statele membre încă înaintea trimiterii cererilor de finanțare, ceea ce ne arată că nu se verifică încă în mod corespunzător în statele membre, iar uh, sistemele de control pot funcționa numai dacă statele membre își fac temele și dacă înlătură problemele în această primă etapă a controlului. Știu că sunteți și dumneavoastră de aceeași părere. Am avut o discuție asemănătoare când am vorbit despre uh, rezoluția pentru 2014 și v-ați dorit un instrument sau instrumente mai puternice, corecturi mai puternice care să ducă efectiv la o retragere a fondurilor din aceste programe cu probleme. Vă spun că acest lucru va veni. Avem cadrul juridic pentru acest lucru, am completat cadrul juridic. Avem obligația autorităților administrative, le-am întărit poziția prin acele declarații de management și am uh, introdus încurajări suplimentare ca erorile să fie recunoscute de timp înainte să ne parvină prin cereri de finanțare. Iar prin faptul că se trimit astfel de cereri cu erori pe care statele membre nu le-au identificat, vor exista corecturi. La probleme grave în sistemul de control trebuie făcute schimbări majore și aici Comisia nu va avea nicio marjă de eroare. La rugămintea domnului raportor și mulțumesc pentru reacția pozitivă și a raportorului din umbră. Vinerea trecută Comisia a adoptat o comunicare și v-a trimis-o. S-a vorbit deja de acest lucru. Această informație conține o descriere detaliată a corecturilor nete, a mecanismelor de corectură din 2014 încolo. E un lucru stabilit și sunt sigur că această comunicare răspunde multor întrebări. Politica regională este o politică cheie în UE, pune la dispoziție resurse pentru investiții în uh, creștere și locuri de muncă, îmbunătățește mediul și coeziunea economică și socială, îmbunătățește șansele uh, regiunilor mai slabe și în special în perioada de criză financiară aceste regiuni sunt importante Cadrul financiar pentru viitoarea perioadă urmărește tocmai ca politica noastră să fie mai eficientă, mai simplă, orientată către rezultate și concentrată, însă și să fie mai consecventă în controlul bugetar. Vom insista cu mijloacele noastre pe proiecte de creștere, vom uh, urmări atingerea obiectivelor vom finanța în continuare IMM-urile și, așa cum s-a spus, statele membre vor fi obligate, să, vor fi corespunzătoare. Pentru a îmbunătăți toate acestea, e important ca autoritățile naționale, regionale și europene să coopereze. Pe viitor, statele membre vor fi uh, mai mult responsabile pentru gestionarea fondurilor europene. Poziția curții a fost foarte utilă în anii trecuți și s-a dovedit din nou foarte utilă și veți avea un rol hotărător în această dezbatere și pe viitor. Comisia va fi în continuare, un, va arunca un ochi atent asupra acestor proiecte, pentru că e vorba până la urmă de banii contribuabililor, deci ai cetățenilor. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule comisar. Acum deschid dezbaterea. Trei, patru colegi uh, s-au manifestat dovința de a lua cuvântul. Are cuvântul domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. Nu? Intervine președintele, îmi cer scuze. Înțeles că domnul raportor va avea câteva întrebări suplimentare. Cer scuze că v-am trecut cu vederea. E de suportat, nu e nicio problemă. Am trei întrebări. Odată, prognoza cu privire la perioada următoare e oarecum uh, încurajatoare, convingătoare, însă întrebarea pe care am pus-o eu, această abordare bazată pe risc și ce criterii se folosesc pentru ca o verificare să se facă mai intens. Putem recunoaște un automatism pe care să-l înțelegem? La această întrebare nu mi-ați răspuns. Și a doua întrebare. Pentru februarie ați anunțat o, un pachet legislativ. Cu ce intensitate veți urmări acolo acești făptași recidiviști. Ne puteți spune ceva în acest sens uh, pentru a ne face o părere încă de astăzi? Cam ce urmărește Comisia uh, pe acel punct? Apoi, o altă întrebare la achizițiile publice. Și aici avem probleme de mai mulți ani de zile, de fapt aceleași probleme care se repetă și acum există un raport al Direcției Generale Piața Internă. Cred că și Direcția Generală Dezvoltare Regională a tratat acest raport. Există și un plan uh, regional al mai multor direcții. De aceea vă întreb ce, la ce să ne așteptăm pentru viitor în acest domeniu atât de sensibil al uh, achizițiilor publice ce îmbunătățiri vreți să faceți și ce faceți cu țările care au această etapă intermediară a administrației, ca Germania? Și la un stat federal, precum Spania, Germania, ce se va schimba în mod concret? A doua, a, ultima întrebare, de fapt, E un, o întrebare foarte interesantă în acest moment pentru că <clears throat> sunteți pe cale să încheiați acele parteneriate cu programe operaționale ale statelor membre sunt verificate pentru următoarea perioadă. Și avem statele pe care le cunoaștem și mă interesează în ce măsură vor conta erorile din trecut pentru aceste parteneriate de viitor care sunt pe cale să fie încheiate? Aceasta ar fi fost a treia întrebare. Mulțumesc. Mulțumim. Domnule comisar, propun să răspund la sfârșit tuturor întrebărilor. Domnul Gubișar. Mulțumesc. După ce acum, iată, am uh, stabilit bugetul pe ultimii doi ani și s-au aprobat toate elementele din trecut, Obligațiile au putut fi plătite și aș dori să știu dacă pe viitor vom putea primi un tabel cu procedurile de întrerupere, un tabel dinamic, practic, din 2009 încoace, pentru a vedea cât de eficient e sistemul și cum poate el corecta. Mă bucur că există niște valori pe care se poate constata că Iată, comisia controlează, pentru că dacă rata erorilor ar fi zero, înseamnă că nu s-ar controla de fapt. Și sigur că atunci când se controlează, se descoperă probleme. De ce nu e neapărat negativ când se descoperă greșeli, ci acest lucru ne arată că se verifică cum trebuie. Ar fi interesant să vedem o privire de ansamblu asupra ultimilor ani pentru a vedea și cum au evoluat aceste valori și sigur și ce poziție are curtea în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Kessler! Mulțumesc! În primul rând, felicitări domnului Greten pentru confirmarea în funcție și câteva întrebări pentru domnul comisar. Asta aș vrea să întreb în primul rând. Greaca dumneavoastră, cât de bine o stăpâniți? Pentru că ne-ați trimis o listă a proiectelor din Grecia în greacă. Vă mulțumesc pentru acest lucru și aș vrea să-mi citiți această listă. Pentru că dacă nu știți să-mi o citiți, înseamnă că nu ați tratat subiectul. Altfel, n-ar fi rea nicio traducere în engleză, pentru că nu mi închipui că, iată, în comisie se lucrează cu documente în limba greacă. A doua întrebare eu mi-am notat întrebările și voi controla și răspunsurile. Deci a doua întrebare, răspunsurile, prin câte mâini au trecut pentru a ajunge la această listă? Deci nu mă interesează direcția dumneavoastră, cine a mai fost implicat în uh, elaborarea acestor răspunsuri, în afara colegilor dumneavoastră? Pentru că răspunsurile nu mă prea mulțumesc. Unele lucruri au un ton uh, satiric se pune întrebarea despre proiecte ulterioare și comisia ne spune la pagina 22 comisia gestionează proiecte în programe. Dar noi dorim să căutăm care sunt greșelile în proiecte pentru a nu repeta greșelile. Și îmi pare rău că de multe ori întrebări concrete, la întrebări concrete primim uh, răspunsuri generale despre cum funcționează programele. Chiar dacă nu vă vine să credeți, noi știm aceste lucruri, dar întrebarea era ce facem cu proiectele. Asta nu știm. A patra întrebare. La valorile pe care le-ați, la care v-ați referit cu acele scrisori de uh, avertizare și dacă ne uităm pe pagina 6 a formularului. Acolo însă sunt cu totul alte valori decât cele pe care le-ați menționat. Ar fi bine de știut care sunt uh, răspunsurile corecte, valorile corecte. Apoi autoritățile de certificare și gestionare. La nivelul auditului există 304 din 307, da, comisia a primit 304 rapoarte în 317, a verificat 141, 45 a fost primit un calificativ nesatisfăcător. Deci comisia spune că numai 46% din programe au putut fi verificate corespunzător. ar fi bine dacă am putea primi o analiză a celor 54% rămase de la autoritățile din statele membre. Eu cred că în abordarea noastră de a merge punctual uh, avem nevoie de aceste informații. Vă pot trimite aceste întrebări dacă doriți. Întrebarea 38 care analizează ultimul uh, raport al Task Force-ului privire la Grecia. Valorile nu se potrivesc cu raportul Task Force-ului. Acum poate că Comisia are informații suplimentare. Dacă așa stau lucrurile, ar fi minunat dacă mi-ați putea spune. Uh, iar la întrebarea 39 rămăseseră 1,13 miliarde uh, mijloace nefolosite pentru Grecia. Și întrebarea noastră ar fi ce s-a întâmplat cu acestea. Nu găsesc răspunsul în documentul dumneavoastră. Ar fi foarte bine dacă ne-ați putea da un răspuns. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Gaier. Mulțumesc, domnule președinte. Și din partea mea, mulțumesc pentru activitatea curții și urări de bine domnului uh, Henry Creighton pentru reconfirmarea în funcție. O întrebare pentru curte atunci. Raportorul, domnul Piper, se joacă cu această idee a rapoartelor statelor membre. Deci ar dori așa ceva. Eu nu am încheiat încă analiza în ce măsură acestea ar fi utile. Știu din proprie experiență ca raportor că curtea nu e capabilă să facă o verificare a erorilor la nivelul Uniunii Europene. Și curtea lucrează cu eșantionări și uh, ex, uh, calculează apoi valoarea generală. Um, dacă vorbim despre astfel de rapoarte de țară, trebuie să ne gândim în ce măsură se potrivesc cu această metodă de lucru a curții. De ce întrebarea mea ar fi pentru curte în câte state membre ați făcut astfel de verificări prin eșantionare în domeniul politicii regionale? Desigur, matematic poți face foarte multe, da, înțeleg foarte bine și cum funcționează, dar până la urmă, curtea zice cea mai probabilă valoare a erorilor e la 6,8, poate fi un pic mai mare sau un pic mai mică, dar nu poate exclude, e o dată statistică aceasta, nu poate exclude 100% că rata erorii într-un stat membru unde nu s-a analizat prin eșantionare, rata erorii nu e chiar mai mare acolo. Și atunci, domnule Gretan, înțeleg foarte bine că ne mișcăm un pic pe gheață aici, dar din punctul dumneavoastră de vedere, ce sens ar avea aceste rapoarte de țară dacă, pe de altă parte, prin limitarea dat fiind uh, modul de lucru al curții, dacă nu ne putem asigura că toate acestea sunt, uh, că toate statele membre sunt de fapt verificate. Și o întrebare ca și pentru comisie. Când am fost eu raportor, am luat această rată a erorilor, așa cum am primit-o de la curte, și am comparat-o cu valorile Direcției Generale, Direcției Regionale, uh, Generale Dezvoltare Regională erau 18 state membre verificate atunci, la exemplul respectiv, și acolo directorul general, acum 2 ani, a constatat acele deficituri la controle și a spus în momentul de față nu pot garanta că programele se desfășoară corespunzător din punct de vedere regiei. 18 din 27 e o valoare foarte mare dar s-ar putea să fie diferențe mari între statele membre verificate. Dar și aici, întrebarea este ce rost au aceste verificări, date fiind lucrurile pe care vi le-am spus. Și aș dori să avem o dezbatere constructivă. Ce concluzii concrete putem trage din aceste rapoarte de țară? Domnul Piper a făcut o comparație foarte bună cu încălcările codului rutier. Da, îți pierzi carnetul până la urmă. Dar întrebarea este, avem instrumentele necesare pentru a trata această problemă așa cum își dorește domnul raportor? Și dacă nu putem înlătura aceste erori statistice, eu aș pune un semn de întrebare în spatele acestei cereri uh, de a avea rapoarte de țară. Un astfel de document uh, a mai fost produs și în septembrie. E util, într-adevăr. Mă bucur că primim datele pentru 2014 pentru corecturi. Asta cerusem și eu la momentul raportului meu de descărcare. Și acum să-l atragem și pe domnul comisar pe, acest, pe această suprafață alunecoasă. Domnule comisar, uh, aveți o idee cât, în ce măsură s-ar putea corecta această rată a erorilor prin acele mm, blocări uh, și întreruperi de plăți? Că dumneavoastră spuneți destul de bine, aș spune, cu acele 0,8% cu care curtea a mers mai sus, să eu aș spune că eroarea poate fi corectată ulterior dacă se recuperează banii, ar fi o corectură netă dacă am avea instrumentul deja. Și atunci cu cât s-ar lăsa, cu cât s-ar putea corecta această rată a erorilor? Văd cu o anumită satisfacție că Comisia a aplicat cererile noastre de a întrerupe plăți și de a bloca plăți, dar și asta e foarte bine, dar asta e doar, acesta e doar un element dar greșelile se fac totuși și se fac Trebuie să vedem de ce. Adică noi tratăm abia ulterior problema și nu știu dacă rata erorilor scade ca urmare a acestor plăți întrerupte. În acest sens, instrumentele de control la nivel național ar trebui extinse și aici îl susțin pe domnul raportor în acest punct. Dacă constatăm că punctele, autoritățile de control la fața locului nu lucrează corespunzător, atunci cred că trebuie să existe un automatism care să blocheze plăți UE. Sunt convins, sunt conștient că vom avea o problemă cu obiectivele Uniunii, nu putem îndeplini uh, obiectivele Uniunii de creștere și dezvoltare, dar, dar ca și controlor bugetar, dacă banii nu sunt folosiți, e mai bine să nici nu curgă din, din prima. Și un ultim punct. legată de discuția pe care am purtat-o anul trecut, domnule comisar. A subliniat acest lucru și domnul Greten. Regulile cu privire la achiziții nu sunt doar reguli ale Uniunii, sunt și reguli naționale. Și și încălcarea legislației naționale e, reprezintă o eroare. Fără ca Comisia să aibă o responsabilitate în acest sens. Știm toți mai ales noi din Renania de Nord-Vestfalia, unde am avut probleme acolo unde s-au întrerupt niște plăți de curând. Am discutat odată dacă Comisia ar putea face un studiu cu privire la cât din rata generală a erorilor e ca încălcare a legislației naționale fi un studiu interesant. Sigur, din nou, uh, studiul se face din nou pe șantionare, nimeni nu poate plăti, cel puțin din partea Parlamentului, un studiu pe toate cazurile, în parte pe toate proiectele. Mulțumesc, atât deocamdată. Mulțumesc, domnul Fogan. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, văd că scaunul meu uh, e mai scund, așa că arăt <laughs> și mai scund decât Jens Geier. Uh, mulțumesc Curții de Conturi pentru acest raport, mulțumesc domnului comisar, um, care îmi dau seama că responsabilitatea dânsului este foarte mare pentru că acestea sunt fondurile cele mai vizibile din Uniunea Europeană. Sunt importante pentru toate comunitățile din întreaga Uniune Europeană și de aceea e atât de important ca aceste fonduri să fie um, cheltuite bine și să aibă impact la nivel economic. De aceea îmi dau seama de marea dumneavoastră responsabilitate și știu că în prezentarea dumneavoastră v-ați uh, exprimat îngrijorarea în legătură cu schimbările de metodologie, dar și legătură cu corecțiile financiare nete Curtea uh, îmi pare că să folosească un criteriu și dumneavoastră comisia alt criteriu. Pentru mine e important să se protejeze interesele financiare ale Uniunii Europene până la urmă. Și în această fază este important ca mm, cu toți împreună să discutăm ce e important pentru a proteja bugetul european. Să, venim, să ajungem deci la o concluzie. Mă bucur de faptul că aveți o Uh, comunicare în legătură cu colecturile financiare. Um, această comunicare a fost, uh, este disponibilă de vineri, încă nu am putut o citi. Aceste discuții sunt întotdeauna interesante, importante. Uh, în uh, legătură cu modul în care ne comparăm situația cu cele din anii precedenți, uh, cum putem trage învățăminte pentru a uh, îmbunătăți situația pe viitor, mai ales în următoarea perioadă de programare financiară care începe în ianuarie 2014 să examinăm lucrurile așa cum arată ele astăzi și cum arătau în trecut, în politicile de achiziții publice, de exemplu. Știu că există un plan de acțiune în legătură cu acestea, să vom vedea dacă acest plan de acțiune îmbunătățește cu adevărat situația în achizițiile publice. Simplificarea este un alt element pe care îl discutăm în fiecare an știu că avem idei noi, că s-au făcut anumite progrese pentru a simplifica procedurile pentru următoarea perioadă uh, de programare financiară. Vom vedea dacă această simplificare funcționează. Acum, um, observații și întrebări. Uh, vom avea mai multe informații și mai, mai mult buget pentru sprijinul acordat întreprinderilor, mai ales IMM-urilor, v-aș întreba dacă uh, acest sprijin crescut pentru IMM-uri va face să crească potențialul uh, de erori, având în vedere că sunt organizații mici um, care poate vor avea dificultăți pe viitor. Un, o altă întrebare se referă la capacitatea administrativă. Este o chestiune importantă și nu ne bazăm întotdeauna previziunile asupra acestui, uh, pe acest aspect Știm că mm, uh, fondurile din uh, fondurile structurale în Regatul Unit uh, sunt suspendate în momentul de față din cauza uh, problemelor de capacitate administrativă. Nu în țara, de, în țara Galilor, unde lucrurile merg excelent uh, și fondurile sunt absorbite la capacitate maximă, dar în general vă întreb uh, uh cum uh, veți face pe viitor pentru ca toate statele membre, inclusiv cele mari, dar și cele mici, să aibă capacitatea administrativă necesară pentru a absorbi aceste fonduri și pentru a le folosi cât mai bine pentru a avea impactul economic major pe care îl dorim. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Olbricht. Mulțumesc, domnule președinte! Discutăm încă o dată despre descărcarea de gestiune și problemele sunt aceleași și doresc să le subliniez pentru că am impresia că de fiecare dată ne uh, lovim de aceleași probleme. Prima dilemă este următoarea. În descărcare de gestiune trebuie să punem accentul pe folosirea judicioasă a fondurilor sau um, pe eficacitatea politică. Eu cred că ambele elemente sunt uh, importante, atât folosirea corectă și judicioasă a fondurilor, cât și eficacitatea acestor investiții. Uneori fondurile sunt cheltuite conform regulilor, dar investițiile de aceste sume, folosirea acestor sume nu este eficace, nu are rezultatele dorite. Și invers. Raportul Curții de Conturi a, evaluat, a evoluat de-a lungul anilor, dar problemele de fond rămân aceleași. Recunoaștem, bineînțeles, tot ceea ce a făcut Comisia Europeană și uh, modul în care cooperează la activitatea de audit. Dar ce facem noi aici? Evaluăm activitatea Comisiei Europene sau activitatea statelor membre? sau evaluăm aprecierea Comisiei față de statele membre. Comisia poartă responsabilitatea pentru erorile din statele membre? Sunt întrebări pe care le punem de ani de zile și cred că trebuie să găsim răspunsuri simple, clare. Curtea de conturi, atunci când analizează un eșantion de programe și proiecte, propune uh, corecturi, nu sancțiuni, ci corecturi. efectuăm o evaluare la sfârșitul anului sau imediat ce se face controlul și se consultă o um, irregularitate? Luăm măsuri imediat sau așteptăm? Întrebarea este dacă facem un control într-un anumit moment sau evaluăm eficacitatea unei acțiuni în ansamblul său. Încă o dată, e vorba de corecturi, nu de sancțiuni. Eu sunt raportor uh, fictiv pentru descărcare de gestiune la uh, Comisia pentru Afaceri Regionale. Și dacă în fiecare an trebuie să spunem să, că pe termen lung lucrurile au fost făcute prost, dar totuși situația s-a îmbunătățit un pic, sau spunem situația s-a îmbunătățit uh, se îmbunătățește, dar rămân anumite erori. Deci, ce facem? Vedem partea plină a paharului sau partea goală a paharului? Și ameliorările constatate sunt rezultatul planului de acțiuni, planului de acțiune. Dar care este exact efectul legislației? Eu cred că îmbunătățirile sunt rezultatul dispozițiilor legislative luate. Uh, deci eu aș dori, bineînțeles, să văd lucrurile în mod pozitiv. S-au făcut progrese în ciuda anumitor erori sau neregularități, dar nu am găsit o soluție la dilema pe care am prezentat-o la început. Și am două întrebări. Domnul comisar, ne-ar putea explica următorul lucru. Ați spus în discursul dumneavoastră îmi pare rău că nu am ascultat uh, tot ceea ce a spus domnul raportor pentru că am venit puțin în întârziere, dar am ascultat cu atenție ceea ce a spus domnul comisar. Ce, um, care este punctul de vedere al Comisiei și al Curții de Conturi în legătură cu corecturile forfetare? Ne puteți da detalii în legătură cu acest aspect? Aș dori să știu exact care este poziția Comisiei și a Curții de Conturi, pentru că s-ar putea să existe divergență de opinii. Apoi, pentru viitor, nu vorbesc aici despre descărcarea de gestiune actuală, dar pentru viitor, ați propus în cadrul politicii regionale acțiuni inovante. Și aici nu mă refer la acțiunile pentru inovare, ci la acțiunile inovante, innovating actions, în zonele urbane. Inovarea înseamnă că um, există anumite riscuri, nu sunt programe de rutină. Domnule comisar, considerați că trebuie să ne modificăm punctul de vedere în legătură cu controlul asupra acțiunilor inovante? Trebuie să ținem cont de acest risc sporit? și poate să uh, crească rata erorii autorizate pentru aceste proiecte pentru că prezintă un risc uh, ridicat? Mulțumesc! Sondegard. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Sondegard. Tak, øh, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Curții de Conturi, mulțumesc și domnului comisar Han pentru um, toate comentariile sale. și pentru ceea ce ne-a spus în legătură cu Fondul de Solidaritate. Dar um, unele dintre observațiile domnului comisar suscită noi întrebări. Altele au permis să, să înțelegem mai bine sau să au, au dat răspunsuri la anumite probleme pe care le-am avut. Poate ar fi fost mai bine să primim aceste informații mai devreme, dar totuși e bine uh, și acum. Eu aș dori să mă concentrez pe două aspecte esențiale. E vorba de uh, folosirile incorrecte ale fondului de solidaritate și asupra faptului că regulile achizițiilor publice nu au fost respectate. În legătură cu uh, folosirea incorrectă a fondurilor. Aceasta nu este o discuție doar între Parlament și Comisie. Este um, o discuție între um, Parlament, Curtea de Conturi și Comisie. Eu sunt de acord cu Curtea de Conturi când uh, spune că 60 de milioane de euro au fost folosite Um, în, uh, pentru um, locuințe uh, permanente pentru puține persoane în loc să fie folosite pentru locuințe temporare pentru multe persoane. Aceste locuințe permanente au fost mai scumpe decât ar fi fost locuințele temporare. Și uh, multe din aceste locuințe nici nu sunt de calitate. Iată um, cât de proastă este situația. Apoi, Comisia a spus foarte clar că nu este de acord cu anumite poziții, că acceptă să ar fi trebuit să folosească mai puțin bani din fondul de solidaritate Dar, uh, într-adevăr, această distincție între locuințele permanente și cele temporare pune probleme. Apoi, bineînțeles, uh, întrebarea este cum definim locuințele temporare. Temporar înseamnă pe o perioadă relativ scurtă. Um, poate însemna cuvântul temporar 30, 40, 50 sau 60 de ani? Iată, uh, totul depinde de interpretarea termenului temporar. Ea este esențială în această dezbatere. Și întrebarea mea este următoarea, se adresează Comisiei. Comisia poate uh, să explice care este punctul său de vedere în legătură cu acest uh, cuvânt temporar, cum îl definește. Sunt locuințe temporare, locuințele construite pentru 40 sau 50 de ani? Și apoi, Aș mai dori să întreb Comisia dacă se va putea găsi o soluție la această diferență de puncte de vedere, pentru că dacă nu se poate găsi o soluție, ce facem? Trebuie să le scotăm punctul de vedere al Comisiei sau cel al Curții de Conturi? Care este și punctul meu de vedere. A doua întrebare se referă la um, nerespectarea directivei privind achizițiile publice. Comisia e, uh, comisie nu-i convine faptul că eu am spus că închide ochii în legătură cu uh, respectarea acestei directive în cazul reconstrucției de după cutremurul uh, din regiunea Aquila. Dar problema este că pentru reconstrucția acestor uh, locuințe s-a folosit aproximativ 920 de milioane de euro, 919, ceva, să spunem 920 de milioane. Acești 920 uh, de milioane sau din aceste 920 de milioane, 495 uh, de milioane provin din fondul de solidaritate. Restul um, vine de la statul italian. În ceea ce privește folosirea acestor 920 de milioane, Comisia a constatat ea însăși că există irregularități în legătură cu uh, achizițiile publice care reprezintă cel puțin 306 milioane de euro, adică o treime, repet, o treime din suma totală face obiectul uh, unor uh, neregularități, deci nu respectă regulile Uniunii Europene, o treime. Deci uh, amploarea acestor irregularități este foarte mare. Și cum se poate accepta acest lucru? De fiecare dată când Comisia a găsit o irregularitate, aceasta S-a spus că aceasta privește doar suma versată de autoritățile italiene. Rezultatul este că sută din uh, bugetul oferit de autoritățile italiene nu respectă legislația europeană. Deci 70%, peste 70% din uh, ce au plătit italienii uh, nu ar putea trece dacă ar fi fonduri europene. Comisia spune sunt practici legale. Îmi închipui că așa este. Dar ne întrebăm dacă are asta vreun sens, dacă așa trebuie procedat. Și dacă punem această întrebare, o facem pentru că știm că criminalitatea organizată, rețelele criminalității organizate se folosesc de nerespectarea regulilor achizițiilor publice pentru a-și umple buzunoarele cu acești bani. Eu nu spun că toate uh, irregularitățile fac obiectul unor fraude. Am citit răspunsul comisiei. Sunt uh, absolut de acord. Nu toate irregularitățile înseamnă fraudă. Dar acolo unde există irregularități, uh, există un risc mare uh, să ascundă fraude. Iată. Uh, de ce e atât de important acest lucru? În al doilea rând, eu cred că acest lucru arată că nu se știe care, ce parte um, din fondurile folosite pentru a soluționa problemele respective sunt fonduri europene. Deci ce parte din fondurile europene um, au fost folosite pentru a atinge obiectivul dorit? Uh, în ce um, măsură a contribuit uh, Comisia Europeană? Și aș întreba Comisia dacă consideră că e util uh, ca aceste regularități să fie puse pe spatele italienilor. Mulțumesc! Sender, Doamna Alexander. Sí, gracias, presidente. Sí. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să îi mulțumesc domnului Greten, pe care îl și felicit cu această ocazie pentru noul mandat. Și de asemenea vreau să-i mulțumesc domnului comisar Han pentru explicații. Domnule comisar, câteva întrebări. Mai întâi, vreau să știu anume următorul lucru. Curtea de conturi a spus că 29% dintre neconformități au fost constatate din, ca fiind neconformități grave, parte dintre ele. Ce înseamnă asta? Înseamnă că există și neconformități care nu sunt grave? Vreau să știu uh, unde ați găsit aceste neregularități în ce privește rapoartele comisiei sau în ce privește rapoartele statelor membre. Și tot pentru domnul comisar Han, o întrebare referitoare la suspendări. Avem aici o notă de subsol. Dacă citim uh, cifrele din text, uh, sigur că prima impresie este una de șoc. Avem uh, câteva corecții aici pe 2012 în ce privește managementul partajat. Avem o cifră care este destul de șocantă. 952 de 952 de milioane pentru FEDER. Se pare că putem să spunem că a fost un adevărat cataclism, dar dacă mergem la nota de subsol, avem aici o explicație pe care eu nu o înțeleg și pe care aș dori să ne-o prezinte domnul Han. Se pare că aceste corecții au avut loc în 2010, dar au fost reintroduse în 2012. Deci, uitându-ne la aceste cifre, ce putem conchide? Doar că Spania fuge cu banii, nu? Dar dacă ne uităm la corecții, vedem că ele totuși s-au făcut. Avem corecțiile FEDER pe 2012, iar în decembrie 2010 avem 180 de cazuri pentru Germania, 166 pentru Spania. Iată că uneori uh, Germania este pe primul loc, alteori nu, ca să zic așa. Deci câteva explicații cu privire la acest lucru, vă rog. Tot la suspendări, dacă ne uităm la suspendările aplicate Germaniei pe fonduri de coeziune și pe FEDER, E bine, dacă ne uităm pe 31 decembrie 2012, vedem că există astfel de cazuri pentru Germania, pentru Italia. Mă întreb dacă suspendările sunt temporare sau permanente. S-a cerut curții de conturi să elaboreze rapoarte pe țară în moment în care, sigur, putem să arătăm cu degetul înspre cine e cel rău, cel urât și uh, așa mai departe. Dar vedem că există și uh, eforturi interguvernamentale destul de multe. Oare mai există spirit comunitar, spirit european? Credeți că se mai pot produce rapoarte interreg sau programe de cercetare de acest tip. Știu că nu este în sfera dumneavoastră de competență, dar cred că dacă s-ar face aceste lucruri, am putea să ne trezim cu destul de multe surprize. Pentru că dacă ne uităm la raportul de țară și, pe de altă parte, la modalitatea de cooperare, poate găsim discrepanțe vorbiți despre programe de cooperare europene, nu de programe naționale. Așa că mă întreb, cum am putea, de pildă, să obținem rapoarte naționale de la Curtea de Conturi cu privire la programele europene, Interreg și altele. Cum putea, deci, să analizăm aceste informații într-un cadru multinațional. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. La sfârșit, și din partea mea o întrebare referitoare la divergențe dintre Comisie și Curtea de Conturi cu privire la rata de eroare. Curtea spune că dacă se fac corecții financiare de către Comisie în timpul exercițiului, ele nu trebuie luate în seamă, în vreme ce Comisia este de părere total opusă. Puteți să ne explicați această divergență? Mai întâi are cuvântul dar. Iată, nu se poate plânge că nu există interes pentru uh, domeniul domniei sale. Absolutely not. Uh... Comisarul. Nu, bineînțeles, nici nu mă așteptam la mai puțin. Ich doch wieder zurück, uh... Încerc <clears throat> să răspund întrebărilor în ordine cronologică, dar multe se regăsesc pe parcurs, deci voi încerca să le grupez. Întrebarea domnului Piper privire la un eventual automatism. Și noi încercăm să standardizăm pe cât posibil în interesul nostru al tuturor. Dar sigur că rămâne oarecare marjă de decizie. Însă vă pot spune că imediat ce un stat membru are o rată a erorilor de peste 2%, 2% scuze, noi ne um, începem să analizăm, să vedem dacă e cazul să intervenim, să întrerupem, să suspendăm și așa mai departe. Doamne Galosene, aș spune că aceste suspendări sunt temporare prin natura lor. Dacă însă soluția nu vine până la sfârșitul perioadei, atunci se ajunge la corecturi nete, desigur, dar ideea ar fi ca acest caracter să fie temporar. Revenind la ce spusese domnul Piper, avem 15 state membre unde știm sau unde suntem cu atât mai atenți prin uh, evaluarea de risc pe care o facem, acolo urmărim cu atât mai, uh, inter, mai mare interes situația. Și acest lucru să se poate și schimba dacă după câțiva ani avem garanția că structura funcționează, că etapele funcționează, încercăm să ne retragem Încercăm ca prin această măsură să utilizăm resursele umane pe care le avem la dispoziție. De la 700 de angajați de la Direcția Generală Regio, avem 83 care se ocupă doar de audit, deci aproximativ 12%. Și cred că e un anumit nivel care s-a atins Trebuie totuși să avem și un uh, echilibru între performanță și ceea ce facem. E o valoare pe care a constatat-o curtea. În întreaga Europa avem 2600 de posturi full-time, echivalent de posturi full-time, care se ocupă cu activități de audit la nivel național. <clears throat> Cred că e o valoare importantă. Și aici e important să se găsească echilibrul corespunzător. Acea listă pe care a cerut-o domnul Rubic uh, cu întreruperile și așa mai departe poate fi transmisă, nu e nicio problemă. Apoi, doamna Gresle, înțeleg problema cu documentele trimise în greacă. Sincer să vă spun, pe de o parte doresc să cer scuze pe de altă parte, vă spun foarte deschis, am încercat să răspundem într-un timp foarte scurt întrebărilor dumneavoastră și avem uh, colegi care lucrează uh, pe biroul cu, uh, pe relația cu Grecia, lucrează în limba greacă fiind ciprioți sau greci și comunicarea e mai rapidă dacă documentele le primesc în greacă în graba lor au anexat documentele, din păcate, în greacă și noi uh, ne pare rău că nu am reușit să vă punem la dispoziție o traducere autorizată. Ne-am gândit că poate în partidul dumneavoastră se va găsi și un membru din Grecia. Dar vom face eforturi pe viitor să soluționăm acest lucru. Să... Cam aceasta ar fi explicația, faptul că nu am avut prea mult timp. Este totuși o limbă oficială și încercăm de multe ori cu, în dialogurile cu statele membre să comunicăm în limba lor. În ceea ce privește valorile acum, cifrele clare, nu le-am putut urmări pe toate. Cred că dacă adunăm toți anii, să cifrele ar trebui să corespundă, dar ne putem verifica ulterior mai mult decât atât, există adesea și o discrepanță între uh, că răspunsurile noastre conțin câteodată informații primite ulterior care au fost luate în calcul. Voi spune colaboratorilor noștri să menționeze mai clar în documente la ce perioadă se referă, din, din ce perioadă, din ce interval au date. Însă am remarcat de multe ori uh, și între diferite comisii parlamentare că există valori diferite tocmai pentru că se pleacă de la uh, valori din date mai recente. Apoi la întrebările 38 și 39. Dacă propun să vă răspundem în scris pentru a avea timp să analizăm situația aceasta și pentru a o clarifica în mod uh, satisfăcător. Apoi, domnul Gaier, corecturi nete. Mulțumesc pentru că mi-ați spus că vreți să ajungem pe o gheață. Am fost cu atât mai atent atunci. Uh, sigur că nu e cuantificabil, dar ce vă pot spune? Avem în momentul de față două treimi din erorile descoperite sunt descoperite la nivel național, de autoritățile de audit național, da? două treimi. Ceea ce arată că funcționează foarte bine. Și vreau să spun foarte clar acest lucru, în mare avem mare încredere în competența profesională a autorităților din statele membre acolo unde avem îngrijorări e fie din cauza faptului că nu există suficienți angajați, cum spunea domnul Fron în Anglia, sau o independență suficientă care, din păcate, nu există întotdeauna. Acestea sunt cele două îngrijorări principale, dar uh, și acestea vor fi avute în vedere în viitor în condiționalitatea ex ante. Dar uh, aceasta ar fi, iată, o îngrijorare pe care avem. Deci dacă plec de la ideea că două treimi sunt descoperite de autoritățile naționale și o treime fie de noi, fie de curte, ar fi, deci, un potențial de îmbunătățire dacă prin această amenințare a corecturilor nete, ceea ce urmărim de fapt, structurile naționale ar descoperi mai mult, ar deveni mai, mai precise, mai detaliate. Cum, vor, cum va scădea rata erorii, nu vă pot spune acum, dar cel puțin teoretic potențialul de îmbunătățire cam acesta ar fi. Apoi, la achizițiile publice, colegul meu, domnul Barnier, va face o propunere, cred că săptămâna aceasta, pentru câteva directive noi care vor uh, duce la o simplificare, pentru că asta am urmărit, pentru a reduce potențialele uh, cote ale erorilor. Imediat ce vom avea acest document, vi-l voi pune și dumneavoastră la dispoziție, probabil încă în cursul acestei săptămâni. Și răspunsul domnului Fron, sigur că e o provocare pe viitor, ales că Vrem să dăm de două ori mai multe mijloace la dispoziția IMM-urilor. Deci va crește mult numărul proiectelor. Va fi o mare provocare atât pentru autorități, cât, atât cele de gestionare, cât și cele de control. Și încercăm să ajutăm prin proceduri simplificate, prin alte simplificări, de exemplu Uh, posibilități extinse de calcul paușal, acolo unde se poate face acest lucru, dar trebuie să recunoaștem că va fi o provocare nouă pentru primul nivel, prim, cu acest uh, număr atât de mare de proiecte. Însă și acest lucru ține de condiționalitățile ex ante. Apoi domnul Albrecht, cred că a fost mai degrabă un semn referitor la discuțiile dumneavoastră interne din comisie despre cum trebuie tratate aceste lucruri. Eu cred că, de fapt sunt convins, în special dat fiind planul de acțiune care a provenit din această comisie, am ajuns la îmbunătățiri drastice, am înjumătățit rata erorii și dacă, pe de altă parte, ne uităm că la sfârșitul perioadei volumul plăților și al proiectelor crește și noi în același timp reușim să păstrăm același nivel al ratei erorilor, în sensul pozitiv, acest lucru ne arată, de fapt, când tendință ne, tendențial ne îmbunătățim de la an la an, chiar și în cadrul acestei perioade în curs de desfășurare. De aceea, iată, eu cred că pe ansamblul lucrurile se supun unei tendințe pozitive și m-aș bucura dacă s-ar regăsi și în concluziile dumneavoastră. Apoi, pentru cele spuse de domnul Sondergaard, nu ține neapărat de descărcare, ceea ce spuneați dumneavoastră, fondul solidarității, situația din Abruți, pentru a nu exista însă neînțelegeri, temporar nu înseamnă 50-60 de ani, dar dat fiind volumul despre care este vorba și ținând cont de specificul local, trebuie să avem o anumită flexibilitate. Și o perioadă de 5 ani într-o astfel de situație cu unde mii de oameni și-au pierdut casele într-un timp atât de scurt și au trebuit ajutați cu locuințe mobile, deci o situație de urgență. În primul rând, am pus accentul pe protecția oamenilor, Poate că nu au corespuns uh, chiar toate fondurile până la virgulă. Uh, cer înțelegere în această situație. Însă asta nu schimbă nimic din faptul că din uh, control și din acceptanță noi verificăm fiecare cent. Și acesta este și motivul pentru care avem peste 300 de milioane de euro nu i-am mai plătit pentru că plățile noastre reprezintă o parte mult mai mică decât ceea ce a plătit Italia ca măsuri de urgență. Deci chiar fără aceste 305 milioane, cred că au fost, au fost multe alte fonduri existente la dispoziție din partea Italiei decât am pus noi la dispoziție. De aceea v-aș ruga, domnule Sondergaard, putem fi de păreri diferite despre multe lucruri. Însă angajații mei nu îmi place să-i uh, bănuiți că lucrează cu mafia sau că sunt un instrument al acestora. Poate a fost o neînțelegere lingvistică, dar se merge prea departe totuși în ceea ce spuneți. Eu vreau să clarific că angajații mei lucrează cu conștiința liberă, sunt angajați și nu lucrează doar în cadrul uh, programului de la 9 la 5 la fondul de solidaritate, mai ales când vine vorba de a ajuta. E important să transmitem acest mesaj și vă mulțumesc încă o dată. Iar doamna Iavala Senda, în viitoarele săptămâni vom face o propunere cu privire la definiția acestui termen serious deficiencies în cadrul actului delegat pentru ca și aici să fie mult mai clar decât uh, cum stăteau lucrurile în trecut. Aveți dreptate, câteodată e dificil să faci uh, rapoarte pe fiecare stat uh, membru în parte, însă e un lucru la care merită să ne mai gândim. În concluzie, aș doresc să mulțumesc pentru critica pozitivă exprimată și revenind la punctul de pornire, întrebarea domnului Piper, îi pot da răspunsul încă de pe acum. Cei care încalcă de regulat uh, regulile deci acei recidiviști de care vorbeați, se vor lovi de o corectură mai drastică. Se va ajunge la o dublare succesivă. față de ceea ce ar fi potrivit. Uh, actele delegate corespunzătoare vor detalia aceste situații, aceste lucruri, dar cam aceasta ar fi tendința. Și o ultimă observație, dacă îmi permiteți, o altă observație importantă. Dacă ați lua doar câte un stat membru în parte, sigur s-ar putea crea senzația că sunt aceiași uh, suspecți obișnuiți cu care ne tot întâlnim. Dar dacă ne uităm la detalii, se va constata că și în fiecare stat membru în parte, de la un an la altul, Există autorități diferite de gestiune care sunt răspunzătoare de acea cotă a erorilor. În exemplul Spaniei, Spania are o structură foarte complexă, cred că toată lumea e de acord cu acest lucru și sper că în viitoarea perioadă, împreună cu guvernul spaniol și cu regiunile, vom reuși să simplificăm un pic situația, pentru că e o problemă cu neînțelegere eterne și probleme, erori acolo, Așteptând autorități diferite, cu câteva excepții, care și aduc aportul la aceste erori. Acolo apar erorile la autoritățile de gestionare, iar autoritățile de audit sunt cele care, pe ansamblu, sunt uh, de încredere în activitatea pe care o desfășoară și pe care noi putem lucra. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Acum, reprezentantul Curții de Conturi, dacă dorește să comenteze, pe scurt. Dificil, domnule președinte. S-au pus întrebări uh, legate de corecțiile financiare și de divergența dintre comisie și curte. După cum am spus mai devreme, curtea este obligată ca în raportul său anual să se pronunțe asupra tranzacțiilor care sunt legale sau regulate. Trebuie să protejăm interesele financiare ale Uniunii Europene. Curtea și Comisia pot avea păreri diferite, dar acestea sunt complementare. Și atunci când există corecții la nivel de proiect sau uh, corecții pe de conturi. Mai sunt și alte corecții, însă, care nu identifică suma exactă a sumei declarate, care e considerată incorrectă, acestea nu au un impact la nivel global. Statele membre sunt cele care trebuie să identifice proiectele unde există erori. Deci, de statele membre depinde dacă o corecție financiară se regăsește în corecțiile la nivel de proiect. Dacă statele membre nu fac acest lucru, înseamnă că o parte din uh, funcția de management nu și-a făcut datoria și noi nu putem demonstra că aceste erori se regăsesc ulterior în tranzacții. Asta este abordarea noastră. Asta explică și de ce există o divergență între noi și Comisia Europeană. Asta pe de o parte. Aufs Eis locken. Das ist natürlich... Colegul Gaier am vrut să mă ducă pe teren alunecos. Pentru elefanți, ca mine, e dificil, sigur, e periculos. Însă aș dori să subliniez că am verificat în 17 state membre. Aliniatul 5, 5 25. De aceea verificarea noastră este reprezentativă pentru buget, însă nu există rezultate pe fiecare stat membru în parte. Avem o abordare statistică. Dacă în statul pe care eu îl cunosc cel mai bine, Luxemburg, dacă am verificat și acolo 180 de programe, păi ele nu există. Sau în Malta, sau în alte state membre mai mici. ar trebui să verificăm toate, dacă ar trebui să verificăm toate proiectele, ar fi o muncă de sisif. Avem astăzi 900 de angajați, ar trebui să avem încă 1800 în plus și noi nu credem că merită. Însă am verificat. Există rapoarte de țară și numai patru țări dau astfel de rapoarte. Într 2013 e vorba de Regatul Unit, țările de jos, Suedia și Danemarca. Ne-am uitat la aceste rapoarte. Ele nu corespund neapărat standardelor pe care le aplicăm noi, dar verificăm în ce măsură putem folosi aceste rapoarte în munca noastră. Vom spune ceva în acest sens în scurt timp. Doamna Ayala Sender a întrebat despre acea rată a erorilor. În 31% la achizițiile publice am constatat, dintre care 12% grave, adică încălcări unde procedura de selecție a fost limitată, de exemplu. și nu au fost uh, licitații la nivel european cum ar fi trebuit. Vedeți în cutia 5.1 din raportul nostru. O încălcare gravă uh, e considerată a fi și atunci când rezultatul licitației ar trebui să fie diferit decât a fost. Iar dacă constatăm încălcări mai puțin grave, e vorba de obicei de elemente procedurale. În acest sens, vă invit să citiți alineatul 5, 34 din raportul nostru. Domnule președinte, pe scurt, cam acestea ar fi răspunsurile mele. Dacă mai există întrebări, vă putem răspunde în scris. Mulțumesc! Doamna Kressler mai are o întrebare. Pare rău, domnule comisar. Am o problemă de principiu cu faptul că dacă am atinge obiectivele politice, n-ar mai trebui să verificăm nimic, dar mă tem că nu atingem aceste obiective politice. Aș vrea să spun încă o dată că aceste rapoarte de control anuale sunt importante. Dar cum puteți spune ceva despre programe dacă din 317 rapoarte au fost verificate abia 141, așa cum ați spus la întrebările de la 30 la 32. Deci 170 nu au fost verificate. Și se tot spune că controlul financiar costă așa de mult. Dar la un salariu anual, cei pe care i-ați menționat sunt 130 milioane. Um, 130 de milioane salariu anual, dacă s-ar dubla ar fi 260 de milioane, dar dintr-un buget de 35 de miliarde e o nimica toată. Nu mai veniți cu acest argument că toate acestea sunt prea scumpe. Domnule comisar, eu am spus că sunt prea scumpe. Am spus că trebuie să existe un echilibru între control și ceea ce obținem ca rezultate. Oriunde mă deplasez, mi se spune, n-am spus că sunt chinuit, dar mi se tot spune, ah, atâtea controle avem și nu mai vrem să facem cereri, în special cât privește promovarea IMM-urilor, pentru că avem atâția controlori. Asta încercăm să rezolvăm cu acel audit unic. Dacă avem oarecare încredere în calitatea auditului, să spunem, bine, și asta spune și principiul subsidiarității și reglementează nivelul respectiv. Dacă trebuie să înțelegem și că e nevoie de un echilibru potrivit și unde avem uh, încredere în calitate, ne bazăm pe acesta. Iar cât privește raportul activităților anuale, dacă există indicații Că programele n-ar funcționa, se întrerupe imediat. Mm, domnule raportor, doriți uh, să luați cuvântul în încheierea dezbaterii? Ba, nu mă scuzați, nu am uitat în stânga. Um, doamna Ela Sender. Han. Domnule președinte, aș dori să-l întreb pe domnul Han un lucru. În legătură cu corecturile pentru perioada 2000-2006. O parte dintre acestea au fost contabilizate de două ori în 2012. Știu că ați răspuns tuturor colegilor, dar doresc să uh, amintesc acest uh, aspect pentru că este și el important. Deci, reiau, pentru anumite corecturi, pentru perioada 2000-2006, în ceea ce privește Spania, 1 miliard 800 de milioane de euro, aceste sume au fost deja corectate, corecturile au fost terminate înainte de 2010, dar din cauza unei greșeli de contabilitate se regăsesc din nou contabilizate. Deci se adaugă la ceea ce s-a contabilizat pentru programul 2012, dar vizează pro, um, perioada 2000-2006, deci l-am numărat de două ori. Da, așa este, nu eu spun asta, comisia spune asta. Nu eu am uh, inventat acest lucru. Spun doar că trebuie să citim uh, nota de subsol în care se spune că pentru Spania această corectură mare de 1 miliard 800 de milioane s-a datorat faptului că practic, um, suma a fost uh, numărată de două ori uh, la sfârșitul perioadei 2000-2006 uh, și apoi la sfârșitul perioadei 2006-2012. Iată un lucru important și aș dori ca domnul Han să-mi răspundă sau acum s-au înscris pentru că nu aș dori ca domnul Piper să tragă concluzii greșite și încă o dată să spună că Spania a făcut prostii. Mulțumesc! Deci vorbim de 2000 până în 2006. Este vorba strict despre faptul că <clears throat> în 2012 am putut încheia negocierile cu privire la corecturi financiare pe anumite proiecte concrete rămase din 2000 până în 2006. Iar în perioada 2000-2006 se factura fiecare proiect în parte, nu fiecare program, ci fiecare proiect. Și cu diversele guverne spaniole am avut discuții despre diverse corecturi financiare și guvernele anterioare doreau ca fiecare proiect în parte să fie dus la capăt, să fie discutat până la sfârșit adică să meargă până la Curtea Europeană de Justiție. Guvernul actual însă am reușit să ajungem la un acord cu privire la o corectură financiară aplicată tuturor proiectelor. Drept urmare, în 2012, acest subiect a fost dus la bun sfârșit și pentru că a fost vorba de o corectură de valoare foarte mare, tocmai pentru că era vorba de o perioadă 2000-2006 și a fost dusă la bun sfârșit într-un singur an. Ca urmare, în 2012 am adus bugetului spaniol un cadou de un miliard de euro, ceea ce nu cred că i-a picat rău și am soluționat problema. Astfel, altfel am fi avut de lucru până în 2016 și 2017 și mm, pentru nimeni nu e bine dacă nu reușim să încheiem în timp util perioada 2000-2006. Mulțumesc. Domnul Piper, concluziile? Da. Dialogul dintre doamna Sender și domnul comisar mi arată că avem nevoie neapărat de un raport anual din partea Spaniei, un raport de țară propun să luăm nord westfalen Renania de Nord-Vestfalia, de unde vin eu, și o regiune din Spania și le comparăm și ne punem de acord și atunci curtea verifică în acel sens ce spunea domnul Gretan și bine să ne gândim că anumite țări și-au livrat deja aceste informații, ceea ce pe mine mă încântă, iar cei care au spus Ă, curtea nu poate face acest lucru, pe nici nu am cerut acest lucru, ci să se concentreze în fiecare an pe unul, două state membre, diferite în fiecare an. Și cred că curtea are capacitatea necesară pentru așa ceva. Am învățat multe lucruri astăzi și am o senzație pozitivă. Multe depind acum de săptămânile următoare ce nu am prea reușit să înțeleg din ce a spus domnul comisar, începutul procedurii de verificare. Deci dacă statul membru depășește 2% rata de eroare, atunci comisia intervine. Pentru mine e prea puțin. Pe lângă aceasta, ar trebui să existe o serie de criterii și să se spună, da, uite, curtea a analizat în trecut aceasta, se face apoi un sondaj prin eșantionare al comisiei și așa mai departe. Adică ar, ar fi nevoie de mai multe criterii pentru a putea începe o analiză. Și o observație finală. Domnule comisar, 700 de angajați, dintre care 83 la audit, nu e mult. Mm, pentru mine e desperiat cât de puțin lucrează în audit. numai în direcția noastră generală. 83 de angajați pentru atât de multe programe și proiecte care trebuie verificate, nu mi se pare mult. Dacă mă uit la alți comisari, alte direcții generale, nu vreau să numesc pe cineva anume, dar cred că ați putea avea mai mulți uh, angajați în acest sens. Să vedem ce aduc săptămânile următoare. Mă bucur de o continuare a cooperării. Mulțumim și noi. Am ajuns la sfârșitul acestui punct de pe ordinea de zi. Dacă am putea să primim discursul dumneavoastră în germană eventual. Da, mulțumim domnule comisar, mulțumim curții și propun să trecem mai departe punctul 5. you. Eh? Yeah, Sorry? The voting list? No, no. I have the voting list here. We can Except, uh, vote we can just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 Okay, okay. Okay. Nou ja, oké. Okay. Oké, okay. niks er aan te doen. Hartstikke dank. Sunteți cu toții gata să votăm? Bun. Nicio problemă. Propun să începem să votăm. Does everybody have a voting card? Are toată lumea cardul de vot? Then I open the vote. Atunci începem voturile. Votăm mai întâi proiectul de raport privind viitorul rol al Curții de Conturi, procedura de numire a membrilor Curții de Conturi, consultarea Parlamentului European. Votăm amendamentul 13. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Se abține cineva? Se adoptă. Amendamentul 14. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 15. Voturi pentru. Da, amendamentul 15. cine e pentru? Cine împotrivă? Cred că trebuie să verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul electronic. The vote is closed. S-a închis votul. Vă rog, trebuie să apăsați pe buton spune domnul președinte. S-a închis votul. Rezultatul votului este 18 voturi împotrivă, spune domnul președinte, 10 pentru și 8 abțineri. Nu, nu e așa. Președintele se corectează. 10 pentru, 8 uh, împotrivă și nicio abținere. Se adoptă. Amendamentul 17 devine caduc. Amendamentul 16 devine caduc. Da? Also, nur um genau zu sein, also, es ist ab Rezultatul e corect, dar Ines a votat împotriva, deci 10-9. Dar totuși se aprobă. Mulțumesc, aveți dreptate. Amendment 17. Amendamentul 17 devine caduc, 16 devine caduc, amendamentul 18. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Um, verificăm. Vot electronic. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 12 pentru, 7 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Cine împotrivă? Nu ridică nimeni mâna, spune domnul președinte. Verificăm prin vot electronic. S-a închis votul. 9 la 9 nu se adoptă. Amendamentul 20. Uh, cine este pentru, cine e împotrivă, se adoptă. Abțineri, mă scuzați, spune domnul președinte, se adoptă. Amendamentul 21. cine e pentru? Nu, 19 a fost restrins. Amendamentul 21 acum. Cine este pentru? Împotrivă? That is the majority. Majoritatea e împotrivă. Se respinge. Amendamentul 22. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Se adoptă. Abțineri? Nimeni se adoptă. Amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 24. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 1, care înlocuiește amendamentele 26, 27 și 28. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 26, 27, 28 devin caduce. Amendamentul 29. cine pentru? Împotrivă? Cred că uh, se respinge, dar verificăm. S-a deschis votul electronic. The vote is closed. Să închizi votul. 9 pentru, 10 împotrivă, se respinge. Amendamentul 30. Cine este pentru? Bu is against? Cine împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 31 devine caduc. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă? Rezultatul nu e evident. Verificăm prin vot electronic. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 33 devine caduc, cred. Și amendamentul 34 devine caduc. Trecem la amendamentul de compromis numărul 2. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acest lucru înseamnă că amendamentele 35, 36 și 37 devin caduce. Votăm amendamentul 38. cine e pentru? Împotrivă? Rezultatul nu e evident. Verificăm. Votăm electronic. The vote is closed. S-a închis votul. 10 la 10. Se respinge. Amendamentul 39. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cred că se adoptă. Amendamentul 40. cine pentru? cine împotrivă? Cred că majoritatea e împotrivă, dar verificăm totuși. S-a închis votul. Da, se respinge. Amendamentul 41. Cine este pentru? Cine împotrivă? Trebuie să verificăm din nou prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 42. cine e pentru? Verificăm imediat prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 43 devine caduc. 44. De asemenea, devine caduc amendamentul 45, devine caduc amendamentul 46. Cine este pentru? Amendamentul 46 și 47 identice. cine e pentru? Împotrivă? Cred că majoritatea este pentru. Amendamentul 48 devine caduc, 49 de asemenea. Amendamentul 50. Cine este pentru amendamentul 50? Cine e împotrivă? Cred că se adoptă. Amendamentul 51. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acest lucru înseamnă că amendamentele 53, 54 și 52 și 55 devin caduce. Și trecem la amendamentul 56. Uh, Cine este pentru amendamentul 56? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 57 devine caduc, de asemenea 58, amendamentul de compromis numărul 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 59 devine caduc. 60 devine caduc. De și 61. Trecem la amendamentul 62. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 63. Cine este pentru? Împotrivă. Rezultatul e prea strâns, așa că verificăm prin vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 64 a fost retras. Amendamentul 65 devine caduc. Amendamentul 66. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 67. Cine este pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 5. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Vot electronic. Verificăm. S-a deschis votul. pentru amendamentul de compromis numărul 5. S-a închis votul. Se respinge. Acest lucru înseamnă că trebuie să votăm mai întâi amendamentul 68. Cine este pentru amendamentul 68? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 69. Cine este pentru? Nu, amendamentul de compromis numărul 5 nu a fost adeptat, deci trebuie să votăm fiecare amendament. Nu, președintele se corectează. Vă mulțumesc. Am greșit. Trecem la amendamentul 73. Cine este pentru? La amendamentul 73 există un amendament oral pe care îl vedeți pe lista de vot. Cine este pentru? Trebuie să verificăm imediat prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul? Se adoptă. Amendamentul 74. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Se adoptă. Și acum, numai un secund, o spune domnul președinte, 74 a fost adoptat. Acest lucru înseamnă că 75 devine caduc și trebuie să votăm amendamentul 76. Cine este pentru? Împotrivă? Trebuie să verificăm prin vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 77 devine caduc. Amendamentul 78 devine caduc, 79 devine caduc, amendamentul 80. Cine este pentru amendamentul 80? Trebuie să verificăm imediat prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 11 uh, la 10 se respinge. Amendamentul 81. Cine este pentru? Imediat votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 82 a fost retras, 83 devine caduc, 84 devine caduc. Trecem la amendamentul de compromis numărul 6. Cine este pentru acest amendament de compromis? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Acest lucru înseamnă că prima parte a amendamentului 85 devine caducă, dar trebuie să votăm a doua parte de la emphasizes până la sfârșit nu-i așa? It says here, first part of amendment replacing. Yes, yeah, that's what I say. Uh, we have to still have to vote. Nu. Da, deci trebuie să votăm a doua parte a amendamentului 85. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 86, dar devine caduc, 87 devine caduc. Ajungem la amendamentul 88. Cine este pentru acest amendament 88? Bu, ist Abstaining? Abțineri? Nu. Împotriva mai întâi? Se corectează domnul președinte? Abțineri? Se respinge. Deci, acum trebuie să votăm amendamentul 89. Pentru că 88 nu a fost adoptat. Deci cine este pentru 89? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 90 a fost retras. Amendamentul 91. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 92. Cine este pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 93. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 94. Cine e pentru? Ă, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 95. Cine este pentru? Votăm electronic. Imediat s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 96. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 97. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 98. Cine este pentru? Vă votăm imediat electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 99. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă această primă parte. A doua parte acum, cine este pentru? Împotrivă? Cred că majoritatea e împotrivă, dar vom verifica totuși să deschis votul. Pentru a doua parte a amendamentului 99. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 100. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendment 100 Amendamentul 101. cine e pentru? Cine-i împotrivă? Mă că trebuie să facem un vot electronic. S-a deschis votul. Deci, la 101. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 102. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 103. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Da, putem verifica dacă doriți. La 103 am deschis votul electronic. The vote is closed. S-a închis votul. 15 pentru, 6 abțineri. 104 acum. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 105. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă. 106. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 107. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 108. Cine e pentru? Împotrivă. Nu-mi dau seama. Haideți să votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum amendamentul 109 cu un amendament oral care modifică explores cu deplores. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, în versiunea în limba spaniolă, mă tem că formularea trebuie revizuită pentru că explorers și deplorers din engleză au fost uh, traduse greșit, de pildă um, uh, s-au uh, tradus uh, cuvinte motamo precum cabinet din engleză cu dulap. Președintele, da, bun, uh, aici nu pot să vă ajut uh, cu spaliola, nu putem decât să cerem serviciului competent să ne ajute. Dar am notat. Amendamentul 110, cine-i pentru? Împotrivă. Minoritate. Dar se aprobă. Amendamentul 111. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 7. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Văd că într-o parte a sălii există un dezinteres complet, așa că haideți să votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Da, știam acest rezultat, dar pentru că n-am văzut pe nimeni ridicând mâna în partea aceasta, trebuia să verific. Bun. Deci următoarele devin caduce. Mergem la 116. Cine este pentru amendamentul 116 cu amendament oral? Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 117. cine e pentru? Împotrivă. Nu-mi dau seama iarăși. Haideți să votăm electronic. să a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 118 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 119 pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm electronic. Amendamentul 119, să deschizi votul. S-a închis votul? Da, se adoptă. 120 devine caduc. Compromisul 8. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum amendamentul 122 e caduc, 129 tot caduc, 123. Cine este pentru 123? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 124 acum. cine e pentru? 124 și 125 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. O 126. Cine-i pentru? Nu, nu, nu, nu e caduc. Împotrivă? Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Am deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 128. cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri. Se respinge. Amendamentul 129. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 130. Pentru. Împotrivă. Nu e foarte clar. Haideți să votăm electronic. Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 131 devine astfel caduc. Votăm 132. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 133. Pentru. 133 și 134. Nu, 132 trebuie să pus la vot. L-am votat deja? A, bun. Deci 133 și 134. cine e pentru? Împotrivă. Votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. 135 devine caduc, 136 și 137 le luăm împreună. Cine e pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Asta înseamnă că 138 devine caduc și supunem la vot acum 139 și 140. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Asta înseamnă că 141 e caduc, 142 de asemenea. Supunem la vot amendamentul 143. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da, se respinge. 144. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum luăm 145 și 146. Cine e pentru? Pentru cele două. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 147 e caduc. 148 e tot caduc. Supunem la vot 149. Cine e pentru? Împotrivă. Din nou se adoptă. 150. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se respinge. 151. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 152. cine e pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 153. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 154. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 155. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 156. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 157 e caduc, 158 acum. Cine e pentru 158? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 159. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 160. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 161. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 162. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 163. Pentru. Nu, nu, nu e caduc. Cine este pentru 163? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. patru. Cine e pentru? Împotrivă? Nu-mi dau seama, nu e clar. Votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 165. Pentru. Împotrivă. Votăm din nou electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 166. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Aș zice că se adoptă. 167 e caduc. 168. Cine e pentru 168? Haideți să votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Asta înseamnă că 169 devine caduc. Supunem la vot 170. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 171. Pentru. Împotrivă? Vot electronic, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 172. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 173. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 174. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 175. Pentru. Haideți să votăm electronic din nou. Să deschizi votul. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul 1. Cine e pentru? 1 și 2, da. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Cu amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă.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 Împotrivă. Nu este clar rezultatul. Vot electronic să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Și acum supunem la vot propunerea de rezoluție în forma amendată. Vot electronic. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Un rezultat foarte bun. Felicitări! Felicitări raportoarei! Sper că este la fel de mulțumită pe cum suntem și noi. Mr. Chairman, to the next vote. Următorul vot acum. Microfonul, vă rog. Doamna Ayala Sender, cred că nimeni nu se poate plânge acum cu privire la structura curții de conturi, pentru că au primit ce au vrut ei, nu ce am vrut noi. Deci nu vreau să mai aud alte reclamații. Okay, then we come to the second uh, report that we have to vote. Și al doilea raport, al doilea aviz pentru care trebuie să-l votăm se referă la întreprinderea comună Excel. Haideți să trecem direct la vot. Raportorul, dorește să spuneți ceva? Jan, wir, wir könnten bis uh, um, AM17 block stimmen. Până la 71 putem vota în bloc, dacă toată lumea e de acord, da? 13, 14, 15, 16. Bun, atunci supunem la vot amendamentele de la 12 până la 17. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 18. Cine e pentru? Împotrivă? Haideți să votăm electronic, să deschizi votul. S-a închis votul. Se resping. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul Douăzeci nu cred că trebuie supus la vot, zice președintele. Ba nu, trebuie să-l supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, ceea ce înseamnă că amendamentul 1 devine caduc. 21. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 22. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 23. Cine e pentru? Haideți să verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, ceea ce înseamnă că amendamentul 2 devine caduc. Supunem la vot 24. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Cine e pentru 25? Din nou, rezultatul nu mi este clar. Haideți să votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Asta înseamnă că 3 devine caduc. Luăm amendamentul 26. Cine e pentru 26? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pen, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 9 la 9 se respinge. 28. Cine e pentru? Haideți să votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 10 la 7 se adoptă. Amendamentul 29. Cine e pentru? Vot electronic. Neapărat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 30. Amendament de compromis. Cine este pentru compromis? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 1 se adoptă. Mm, acest lucru nu are consecințe, nu? Na, da, einig werden. Das haben die gerade geschafft. Cei doi colegi au reușit să se pună de acord spirit de compromis în perioada Crăciunului și deci fără amendamente, nu? Da. Doar o discuție între cei doi, fără consecințe. Continuăm să votăm în spiritul Crăciunului. 32. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 se retrage din câte am înțeles, da? 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Vot pe părți. Prima parte. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36 pentru, împotrivă, neclar. Am deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă cu diferență de un vot. 37 pentru. 37 și 38. Putem să le luăm în bloc? Da? Atunci Cine este pentru? 37 și 38. Împotrivă. Abțineri. Ambele se adoptă. 39. Cine e pentru? 39-40, văd un bloc, se opune cineva? Nu? Atunci cine e pentru 39 și 40? Împotrivă? Se adoptă. 41. Pentru. Împotrivă. Rezultat neclar. Supunem la vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 42. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 43 până la 48, să le luăm în bloc, să pună cineva? Nu, doar 43 și 44 atunci. Cine e pentru? Împotrivă. Vot electronic, vă rog. Pentru 43 și 44 s-a deschis votul. S-a închis votul. Să resping. 45. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că majoritatea e pentru. 47 și 46 sunt caduce. 48. Cine este pentru? Împotrivă. Nu mi-e clar. Votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. 49. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50. Pentru. Împotrivă. Rezultat neclar. Deschid votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 51. 51 de la 51 până la 56, toate în bloc. Le supunem la vot. Pentru, împotrivă, se adoptă cu toatele. Votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Felicitări raportorului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

cu punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de punctul 7. Raportul special numărul 5, 2013, sunt fondurile politicii de coeziune a UE cheltuite în mod corespunzător pentru proiectele rutiere. Domnul Bauer, aveți cuvântul, vă rog. Uh, if you, in view of the time dar vă rog uh, să vă limitați intervenția în timp pentru că uh, agenda noastră în această masă a fost foarte încărcată, așa că vă rog foarte pe scurt. So kurz uh, wie möglich. Voi fi foarte concis. Mă bucur foarte mult că există atât de mult interes pentru curtea de conturi. Am petrecut întreaga după amiază în acest, cu acest subiect și acum ajungem la partea concretă Așadar voi încerca să fiu cât mai succint. Întrebarea este dacă mijloacele politice de coeziune sunt folosite în mod corespunzător pentru proiecte de șosele. Am uh, constatat costuri diferite. De multe ori găsim șosele scumpe, am construit șosele scumpe în loc de șosele eficiente din punct de vedere a costurilor. De ce? Asta încercăm să aflăm. Investițiile în șosele ale Uniunii Europene au o valoare de 5 miliarde anuală, 65 de milioane dintre 2000 și 2013. Am verificat proiecte în Germania, Grecia, Spania și Polonia. Cofinanțarea UE pentru aceste proiecte a fost de aproximativ 1,4 miliarde de euro deci 62% din toate mijloacele financiare ale UE în perioada 2000 până în 2013 pentru aceste patru țări. Am verificat 10 autostrăzi, 10 șosele naționale și 4 șosele obișnuite de două benzi. Prima constatare. Diferențe majore de costuri între proiecte. Curtea de conturi a analizat în trei feluri aceste costuri, ca să nu se poată spune că am extras doar un element care ar distorsiona situația unui stat sau unui alt stat. Șosele din Germania au fost cele mai um, eficiente din punct de vedere al costurilor, apoi Grecia, Spania și Polonia. Spania era de două ori mai scumpă șoselele erau de două mai scumpe decât cele din Germania. Dacă luăm în funcție de intensitate, cele din Spania erau chiar de patru ori mai scumpe decât cele din Germania. Și atunci sigur că ne-am pus întrebarea cum se poate întâmpla așa ceva. Nu poate fi vorba doar de diferențe salariale, pentru că probabil costurile salariale sunt mai mari în Germania decât în celelalte state verificate. Și atunci, care sunt explicațiile posibile? E vorba de concurență, în primul rând. În Germania, licitația s-a făcut pe uh, suprafețe mici, de între 1,5 și până la 5 km. În celelalte țări, însă, au participat numai firme mari pentru că s-au pus la, vânzare, la licitație tronsoane foarte lungi. În Germania și Polonia a putut participa oricine, pe când în Grecia și Spania nu a putut participa oricine la licitație, ci trebuiau certificate întâi de autorități publice, ceea ce desigur a limitat concurența și a fost o sarcină administrativă mare care a dus și la întârziere în certificare. În Spania și Grecia au fost excluse ofertele cu 10% mai mici decât media. Comisia a reacționat și a pus o sancțiune de 10% pe toate proiectele din Grecia date în acest sens. Această procedură a statele membre s-a dus și la situația în care companiile care au fost excluse de la licitație au creat ulterior joint venture-uri cu cei care au câștigat licitația și apoi au desfășurat de fapt lucrările. Un al patrulea punct care a dus la costuri diferite, pereții de reducere a poluării fonice, acestea, date fiind legislațiile diferite, acestea au trebuit uh, construite ulterior în Polonia, de exemplu, pentru că nu corespundeau. Și de multe ori acum când te duci în Polonia vezi doar astfel de pereți, nu vezi nimic în stânga, în dreapta. Și apoi, în, alte, în alt uh, ordine de idei, au mai existat costuri diferite la balustrade și la alte elemente. Și aici ar trebui deci înlăturate problemele constatate. Una din principalele obiective este sporirea concurenței. Deci, prim mare punct, cerere la comisarul privire la concurență, o concurență reală. Permiteți să existe o concurență reală și nu blocați concurența în mod tarifar sau altfel. Aceasta ar fi prima noastră cerere. Și o adăugare. La toate proiectele pe care le-am verificat, am găsit un singur proiect unde nu a câștigat o firmă din țara respectivă, ceea ce arată practica piața unică, concurență, în practică situația trebuie îmbunătățită. Este prima cerere către comisarul pentru piața unică. Deci, analiza diferențelor de costuri și sigur trebuie să existe o reacție la, aceste, la rezultatele acestei evaluări. În al doilea rând, eliminarea obstacolelor interne. Foarte multe proiecte, după cum am spus, au putut fi uh, câștigate doar de companii mari pentru că licitațiile au fost nu pe tronsoane scurte, ci pe tronsoane de 150 de km și mai mult. Și atunci problema de certificare trebuie și ea uh, discutată. Un al doilea mare aspect la care am dorit să ne referim, șosele scumpe, supradimensionate, în loc de șosele uh, necesare, în loc de necesarul respectiv pentru acolo. Costurile medii pentru șosele de tip șosea națională sau europeană sunt mult mai uh, eficiente, mult mai reduse costurile decât pentru autostrăzi. Întrebarea e dacă avem cu adevărat nevoie de autostrăzi. Șoselele pe care le-am verificat aveau 16.950 trafic zilnic. Iar la niște autostrăzi comparabile au fost uh, doar 13.000 de uh, autoturisme zilnice. Numai în două cazuri s-a constatat un trafic mai mare pe autostradă decât pe șosea uh, europeană. Ceea ce înseamnă că uh, nu, de, nu întotdeauna mai scump înseamnă mai bun. În majoritatea cazurilor, șosele tip drum european ar fi mai utile decât autostrăzile. De ce s-a construit așa de mare, așa de supradimensionat? Au fost prognoze de circulație prea optimiste, care nu corespundeau realității. Acestea au dus la faptul că costurile unui kilometru, construirii unui kilometru, față de costurile traficului a fost în Spania mai mare decât în Spania, decât în Germania, iar în Polonia și Grecia erau la mijloc. Acum, sigur, se pune și întrebarea de ce se ajunge la astfel de prognoze atât de optimiste. E o întrebare politică pe care nu o analizăm noi. Uh, e clar că statele membre trebuie să dea acest răspuns împreună cu comisia. Apoi, costurile pe utilizatorul șoselei. Sunt la cea mai scumpă șosea de 28 mai mari decât la cea mai ieftină. Așa, deci sunt uh, extreme. Întârzieri medii de 9 luni duc și ele la uh, costuri suplimentare. Recomandarea curții din, către comisie promovarea uh, schimbului de informații între administrațiile șoselelor la nivel național prognoze corespunzătoare. Aici am văzut că Comisia a și luat măsuri și, în al doilea rând, proiecte supradimensionate să fie verificate de statele membre, dată fiind utilitatea acestora. Încerc însă să închei într-o notă pozitivă, după ce am criticat și am dat recomandări, trebuie să constatăm un lucru și anume obiectivul construirii șoselelor, adică o mai mare siguranță uh, confortului, uh, ajungerea mai ușoară în uh, regiuni și așa mai departe, aceste obiective au fost atinse. Singura problemă pe care o constatăm este un pas următor. Comisia trebuie să facă acest lucru, să verifice dacă aceste măsuri își aduc rezultatele și pe termen mediu și lung. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Raportorul ar dori să reacționeze la această prezentare? Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, mai întâi aș dori să mulțumesc curții de conturi și uh, membrului responsabil, domnul Feckenpower, pentru acest raport uh, pe care l-am ascultat și pentru excelenta cooperare. Curtea de conturi confirmă că s-a îmbunătățit siguranța rutieră și uh, a scăzut numărul decesurilor uh, în accentele de circulație în Uniunea Europeană, uh, astfel încrederea cetățenilor în cofinanțarea pro um, proiectelor mari de infrastructură crește și se îmbunătățește siguranța și sănătatea publică. raport se face referire la reducerea timpului de deplasare în comparație cu alte posibilități și um, timpul câștigat a fost uh, în proporție de 60% S și sunt convinsă că astfel se va ajuta economia locală și se vor uh, um, crea locuri de muncă. Trebuie um, notat faptul că rezultatele așteptate au fost obiectivele acestor proiecte Eh, dar rezultatele la nivelul de mm, dezvoltării economiei locale sau câștigurile pentru utilizator nu au putut fi evaluate din cauza lipsei de indicatori adecvați și eh, pentru asta Comisia Europeană și statele membre pentru următoarea perioadă de programare bugetară eh, vor avea nevoie de un instrument măsurabil pentru a evalua acest impact. Apoi, Cred că ar fi foarte util dacă Comisia ar actualiza și ar ajusta um, ghidul uh, privind analizele cost-beneficii pentru aceste proiecte de investiții și Comisia ar trebui să um, stabilească linii directoare pentru previziunile uh, traficului rutier. De asemenea, trebuie să facă schimb de bune practici între statele membre, astfel am putea, uh, s-ar putea realiza uh, previziuni uh, ale traficului care, pe care să ne putem baza. Costurile în construcția de drumuri depind de mai multe uh, Eh, de mai mulți factori, eh, factori de mediu, local, culturali, eh, de mm, pericol și așa mai departe. De aceea costurile variază mult de la un stat membru la altul, de asemenea costurile proiectelor de mm, cum ar fi podurile sau tunelurile trebuie evaluate, trebuie luate în considerare. În Grecia, de exemplu, pe baza experienței mele pot să spun că Grecia este o țară cu risc seismic. 90% din activitatea seismică din um, Uniunea Europeană are loc în Grecia. E vorba de cutremure cu magnitudine mai mare de 5,5 uh, pe scara Richter uh, și aceste cutremure au loc o dată la șase luni aproximativ. De aceea um, infrastructura rutieră trebuie să respecte um, norma antiseismică Eurocod 8. De aceea, toate uh, proiectele trebuie să uh, ține cont de posibilitatea de alunecări de terenuri sau alte tipuri de dezastre naturale. Construcțiile liniare, cum ar fi uh, conductele și drumurile, trec prin diferite zone cu caracteristici seismice diferite și de aceea trebuie să țină cont de aceste diferențe și de posibilitatea um, falilor uh, existenței falilor seismice. Și uh, toate aceste lucruri fac să crească costurile. De asemenea, cerem Comisiei Europene și Curții de Conturi mai multe informații legătură cu posibilitatea stabilirii unei, uh, unor informații, unei baze de date privind uh, costul unei unități pentru a permite să se facă estimări pentru proiecte noi. Cam atât am avut de spus deocamdată. Mulțumesc foarte mult. Thank you, Dan. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul celorlalți eurodeputați. Am cel puțin doi colegi înscriși la cuvânt. Mai întâi, doamna Panayatova. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, mai întâi aș dori să mulțumesc reprezentanților Curții de Conturi pentru, ra pentru raportul uh, Curții. Este un raport care reprezintă o bază excelentă pentru activitatea Comisiei pentru Control Bugetar. Doresc să-l felicit uh, și pe domnul Stavrakakis, uh, raportor, pentru tot ceea ce a făcut pentru acest raport. Doresc să menționez trei aspecte principale. Eficiența, schimbul de informații între statele membre, printr-o bază de date la nivel european și, în fine, motivele pentru care multe proiecte suferă întârzieri. În primul rând, sprijin abordarea curții de conturi care pune accentul pe eficiență, nu doar pe regularitatea cheltuierilor. Conformitatea acestora. Este foarte important să se evalueze cât de eficient au fost folosite fondurile. Uh, și care sunt beneficiile aduse de proiecte. Este foarte important să se cuantifice îmbunătățirile în uh, siguranță rutieră, să se cuantifice numărul de vieți um, cruțate și să se evalueze modul în care securitatea rutieră a fost îmbunătățită prin um, investite acestor uh, fonduri europene. De asemenea, uh, eu cred că Comisia trebuie să se insiste asupra măsurării uh, beneficiilor acestor um, proiecte la nivel regional și național, pe termen scurt și pe termen lung. Sunt de acord cu recomandarea raportorului în legătură cu posibilă bază de date pentru a se face schimb de informații. Mhm. Cred că astăzi acesta ar permite celor care organizează licitațiile să facă estimări preliminare ale costurilor. E important să, um, ca în infrastructură să există o eficiență și să se folosească cele mai bune practici. Domnul președinte, o întrerupe pe vorbitoare pentru că um, mai avem uh, încă un raport și încă un vorbitor. Mulțumesc. Vorbitoarea reia. În al treilea rând, cred că e important să se examineze cu atenție motivele întârzierilor înregistrate în anumite proiecte și să se înțeleagă în ce măsură aceste întârzieri au loc pentru că anumite programe operaționale au fost, au înregistrat întârzieri în statele membre sau s-au apărut probleme de planificare sau, pe de altă parte, în ce măsură aceste întârzieri se datorează unor cauze neprevăzute, cum ar fi um, găsirea de patrimoniu arheologic, dificultăți în accesibilitatea zonei, sunt um, lucruri de interes pentru că încă funcționăm în perioada actuală de programare bugetară, deci eu cred că aceste observații pot fi introduse în raportul Comisiei pentru Control Bugetar. Mulțumesc foarte mult! Eu. Vă mulțumesc. Doamna Iara Sender are cuvântul. Vă rog, foarte pe scurt. Si, quería preguntarle... Da, aș avea o întrebare de adresat domnului raportor. Mulțumesc pentru toate aceste explicații. M-am uh, mirat Uh, Am fost foarte mirată să aud că costul uh, crește de patru ori în Spania față de altă țară, fără a să ni se da motivele. Uh, bineînțeles, există costurile salariale din Spania și din Germania. A spus cu siguranță costurile sunt diferite. Îmi închipui că știe totuși care sunt motivele, care are date clare pentru a explica aceste lucruri. Ehm, la comisie se evaluează costul în funcție de construcția totală și așa mai departe. Se ține cont de aspectele geografice, de mediu, eh, tuneluri, poduri, dar nu se explică de ce construcția de drumuri în Spania nu e același lucru cu construcția de drumuri în Germania. Eu aș dori să-mi spună, să mi se spună cum se calculează acest uh, cost al kilometrului de drum. Mi se spune că costă de patru ori mai mult, dar e cam puțin. Și de asemenea aș dori să spun cum se integrează elementele de criză. Îmi spuneți că costurile se multiplică cu patru, dar eu cred că totuși criza a avut un efect. Curtea de conturi cu siguranță a ținut cont de traficul uh, mediu din 2008 și e clar că traficul mediu a crescut um, din 2008 încoace. Deci, domnule Wegelbauer, ați dori să ne spuneți, să ne dați toate informațiile, să ne spuneți toată povestea și nu doar un capitol. Um, ce ne spuneți e interesant, dar noi am dorit să știm în ce a constat acest audit. De ce dumneavoastră aveți toate elementele la dispoziție și noi în doar unul pe care ni l-ați comunicat? De exemplu, impactul crizei asupra traficului în Spania, Polonia și în altă parte, uh, și apoi costul uh, autostrăzilor sau drumurilor în țări ca țara mea, unde condițiile geografice sunt diferite de uh, alte țări, uh, în timp ce în alte țări relieful este plat, avem uh, poduri, tuneluri și așa mai departe. Deci... Bun. Uh, mai avem încă un raport pe ordinea de zi și cred că trebuie ca toată lumea să aibă ocazia să ia cuvântul, mai ales doamna Ela Sender. Pune întrebări membrului Curții de Conturi. Sperăm că va obține răspunsuri satisfăcătoare. Încheiem acum dezbaterea și raportorul poate uh, trage concluziile mm, uh, pentru raportul său din discuții bilaterale. Putem fi de acord cu asta? Nu. Comisia trebuie să ia cuvântul. Știu că de obicei comisia este foarte succintă. Sper că își va respecta această reputație și de această dată. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi salutăm, bineînțeles, raportul Curții de Conturi, deoarece pune degetul pe o rană la care noi suntem atenți de ani de zile. Și, de asemenea, salutăm și concluziile comisiei dumneavoastră. Primul lucru important care trebuie spus este că suntem de acord cu constatările și cu recomandările făcute. Trebuie să spun că multe din recomandări sunt uh, deja în curs de aplicare, am luat deja câteva măsuri și uh, Sperăm să le putem uh, aplica de plin în următoarea perioadă de programare. Pentru că cel mai important este să privim spre viitor, să rezolvăm aceste deficiențe. Vreau să menționez că avem mai multe instrumente la dispoziție care ne vor putea ajuta să remediem aceste deficiențe. Vrem să avem o abordare mai strategică, să știm ce tipuri de drumuri să alegem pentru proiecte. Adică mai întâi să existe uh, un fel de plan strategic național care să ofere un context pentru toate proiectele ce vor fi finanțate la nivel național, municipal și european. Iată, deja avem un element foarte important pentru viitor. Un alt element este că noi, în condițiile ex ante, pe lângă Planul Național de Transport, mai insistăm și pe achizițiile publice, așa după cum Curtea a spus pe bună dreptate, ele reprezintă un obstacol în calea concurenței și unele dintre deficiențele relevate țin tocmai de achizițiile publice. Acum, achizițiile publice sunt o condiție ex ante și noi uităm nu doar la cum sunt ele derulate, ci și la transparență, la construirea de capacități la măsuri specifice prin care ajutăm statele membre să depășească aceste deficiențe. ce privește managementul de proiecte, din nou, capacitatea administrativă, cum se elaborează un proiect, cum se pune în aplicare un proiect complex, pentru că acestea sunt proiecte complexe și dificile. Apoi, orientarea spre rezultate pentru următoarea perioadă de programare. Ne vom axa pe indicatori și pe performanță. Adică dacă unele dintre rezultate nu sunt uh, realizate, să facem suspendarea finanțării. Iată o legătură mult mai strânsă între obiective și rezultate. Acesta a fost un alt element. Iată deci că avem mai multe măsuri la dispoziție, dar sigur că vom colabora pe viitor Mulțumesc încă o dată pentru acest raport și pentru concluziile comisiei. Președintele, mulțumesc. Mă bucur să văd că înainte ca noi să luăm cuvântul, Comisia și Curtea deja sunt de acord cu privire la ce trebuie făcut. Mergem acum la următorul punct pe ordinea de zi, raportul special numărul 6, intitulat au obținut statele membre și Comisia un raport cost-beneficii bun în urma aplicării măsurilor de diversificare a economiei rurale. Îi dau cuvântul domnului Ian Kinst, membru al Curții de Conturi responsabil. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă prezint ce am inspectat și ce am găsit. După cum știți, multe zone rurale din Uniunea Europeană sunt um, caracterizate de depopulare, șomaj și lipsă de resurse. Dacă diversificăm activitățile pe lângă cele agricole, putem contribui la creștere, la ocupare și dezvoltare durabilă. Actualmente, politica rurală a Uniunii Europene are trei măsuri care sunt uh, menite special să diversifice economia rurală. Bugetul alocat este de 5 miliarde de euro pentru perioada de programare 2007-2013 și este însoțit și de un pachet uh, la nivel național care în total ne duce la suma de 7 miliarde de euro. Care sunt constatările noastre însă? Statele membre n-au reușit să demonstreze că este nevoie de aceste măsuri în programele lor de dezvoltare și nu au specificat clar cum și de ce investițiile în activități non-agricole ar putea să ducă la dizolvarea barierilor în calea ocupării și creșterii. Adică, practic, avem situații în care orice tip de proiect poate fi încadrat la obiective. În plus, nu ar fi trebuit să se aprobe programe de dezvoltare rurale care nu arată clar care sunt nevoile de cheltuieli și rezultatele așteptate. În plus, criteriile de eligibilitate au fost mult prea relaxate și uneori chiar nu s-au aplicat. Consecința este că statele membre au ales cât mai multe proiecte legibile posibile pe resursele pe care le aveau, indiferent cum a fost evoluat acel proiect și indiferent de eficiența sa. Ulterior, când finanțarea a devenit uh, mai restrânsă, unele proiecte mai bune decât cele inițial aprobate au fost respinse. În plus, o altă problemă este că um, nu s-a demonstrat nevoia de sprijin public pentru aceste proiecte. Multe din proiecte ar fi fost uh, implementate oricum, fără sprijin din partea nivelului public. În uh, multe cazuri, sau în unele cazuri, am văzut că proiectele deja fuseseră începute înainte să se uh, dea acordul de cofinanțare. Și în plus, am văzut că existau uh, proiecte care, într-adevăr, îmbunătățeau situația beneficiarului, dar făceau în același timp rău concurenților, fără să existe câștiguri nete pentru economia rurală. Și, în fine, aș zice că măsurile luate nu sunt neapărat eficiente și eficace, după cum știți, domnule președinte, în rapoartele noastre și în ultimul raport am spus acest lucru. În încheiere, domnule președinte, dați-mi voi să spun că chiar dacă s-a convenit la nivel politic e nevoie de dezvoltare rurală, în, într-o formă cât de cât definitivă, încă mai avem timp să facem recomandări și să includem concluziile auditului nostru în actele delegate care urmează să fie întocmite pentru 2014. Problemele principale sunt, cum ziceam, uh, lipsa de criterii de eligibilitate clare și insuficientă evaluare. Dar cred că putem să includem aceste lucruri în actele delegate și sper ca pe viitor uh, curtea să poată evalua mult mai critic modul în care justifică statele membre nevoia pentru aceste proiecte criteriile de selecție trebuie să fie mult mai severe și să se țină cont de calitatea proiectelor și să se folosească un sistem minim de acordare de puncte. Și, uh, în plus, Comisia să poate verifica dacă statele membre aplică sistematic aceste principii în practică. Președintele, mulțumesc, doamna raportor, doamna Kadenbach. Ja, ein herzliches Dankeschön möchte ich einmal Mulțumesc lui Ian Hintz pentru raportul său. Eu sunt membru și în Comisia de Mediu și în cea agricolă și cea regională și această problematică apare în toate comisiile acestea. Îmi pare rău că în cadrul procesului, în cadrul acestui aviz, al Parlamentului pentru politica agrară comună, nu aveam aceste date, pentru că cred că o serie de amendamente pe care le-am adus eu la dezvoltare rurală ar fi fost avute în vedere atunci. Tocmai în această uh, idee, dacă dorim să existe calitate bună a vieții în zona rurală, trebuie să avem ocuparea forței de muncă și în meserii din afara agriculturii, și, mai mult decât atât, pentru a convinge pe oameni să rămână în zonele rurale. Nu, ar, nu ajunge să, avem, să promovăm tinerii fermieri, ci am nevoie și de infrastructură, deci grădinițe, case sociale, uh, medici, servicii sociale și așa mai departe. Și ar fi fost o posibilitate să acționăm preventiv pentru viitorul raport al curții pentru a avea astfel de mijloace pentru IMM-uri în domeniul uh, rural. Mulțumesc pentru raport. Multe lucruri uh, s-au schimbat între timp pentru perioada viitoare, pentru că acum dezvoltarea rurală se uh, adresează, se atacă altfel. Și am această rugăminte pentru noi toți ca împreună cu statele membre să se țină cont de recomandările Curții de Conturi și să se transpună, pentru că acum multe sarcini țin de statele membre și e important pentru statele membre cum anume uh, tratează această situație. Marea sarcină, mai ales în prima etapă, într-o evaluare ex ante, să se constate dacă proiectele propuse pot cu adevărat să soluționeze sarcinile. Mulțumim. Și acum membrii pot reacționa, dacă dorește cineva să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc în primul rând la colegei Karambach. Cred că e un subiect foarte important pentru viitorul nostru. Se pune, desigur, întrebarea cum garantăm ocuparea forței de muncă. Din păcate, în multe domenii nu apar criterii clare de promovare a acestor elemente. Ar fi bine pe viitor și pentru mai multă independență să promovăm și mici companii cu mai puțin de 10 angajați. Aici am putea identifica efectul corespunzător în majoritatea zonelor și cred că promovarea acestor activități în regiune ar trebui aduse în prim plan. Ar fi bine să existe această prioritate. Nu vreau să intru în detalii, dar cred că e elementul cheie și mulțumesc pentru aviz. Mulțumim, văd că nu mai există alte observații și să dăm cuvântul Comisiei. Comisia, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc curții și raportorului. Și dori să subliniez că legislația în vigoare se referă nu doar la ocuparea forței de muncă, ci și la îmbunătățirea calității vieții și încurajarea diversificării activităților economice. Comisia consideră că multe dintre recomandările curții sunt adresate statelor membre. Selectarea de pro- proiecte durabile, sisteme utile, principiul subsidiarității dă destulă discreție regiunilor și statelor membre cât privește implementarea de măsuri pentru diversificarea acestei economii rurale. Sigur că o să mai pot face și îmbunătățiri și între acestea aș menționa următoarele. Tărirea abordării strategice pentru următoarea perioadă și apoi politici mai eficiente și eficace de dezvoltare rurală. Selectarea se va face în urma unor evaluări exante iar dacă un program propus nu va corespunde programelor, Comisia nu-l va aproba. Bunătățiri suplimentare sunt bune și cât privește implementarea și aș sublinia faptul că vom avea o abordare bazată pe rezultate, care stă la baza acestei politici a noastre. Rezultatele curții sunt transpuse într-o măsură unică care va îmbunătăți condițiile de uh, vizibilitate și va reduce sarcina administrativă. Comisia e de acord cu curtea că sistemul de selectare a proiectelor trebuie să aibă în vedere și calitatea proiectelor și să utilizeze acel sistem de scor minim. S-au distribuit deja statelor membre criteriile de selectare și informații în acest sens pentru perioada următoare, pentru ca acest aspect să fie îmbunătățit. Mai mult decât atât, au loc discuții și vom veni cu un cadru mai clar în acest sens. Aș mai menționa următoarele eligibilitatea cheltuielilor țin, eh, desigur, și de poziția autorităților dacă se respectă principiile de selectare. Această eligibilitate se aplică la un an după dacă datele au fost trimise autorității competente cât privește operațiunile de investiții conform articolului 43 din tratat, spune vorbitorul. Se vorbește de o îmbunătățire a implementării, proiectele trebuie să fie controlabile, iar cât privește partea legată de costuri, e important ca beneficiarii să trimită business planuri pentru a începe afaceri în zone rurale, și acestea trebuie implementate în mod corespunzător. Investițiile în servicii de bază și infrastructură vor fi de asemenea eligibile dacă corespunzător planurilor, dacă acestea există și respectând strategii de dezvoltare locală dacă acestea există. Iar pe privește monitorizarea și evaluarea, vom îmbunătăți sistemul Uh, comun de evaluare existent și dorim de fapt să introducem un sistem nou mai bun. Acest cadru revizuit va îmbunătăți implementarea pe anumiți indicatori. Așadar, în concluzie, Comisia consideră că aceste inițiative vor ține cont de recomandările curții și aducem aminte că, așa cum s-a spus, să nu uităm că urmărim îmbunătățirea calității vieții în zone rurale și încurajarea diversificării activităților economice. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că astfel discuția se încheie. Un consens remarcabil între toți vorbitorii. și rămâne acum la latitudinea guvernelor naționale. Întâlnirea noastră de astăzi se încheie aici. Sper să ne vedem cu toții mâine dimineață la 9 în aceeași sală. Mulțumesc! On n'a pas eu de querelle majeure. De querelle majeure. Non, c'est ça. <laughs> C'était très bien.